Aha. Good morning, ladies and gentlemen. I think we can start. Dragi colegi, cred că putem începe. Haben heute unsere zweite Bună ziua tuturor! Avem astăzi cea de-a doua reuniune publică a Comisiei PANA. Vreau să vă urez bun venit, călduros! Sper că mai vin și alți colegi în curând. Știu că astăzi este zi de comisii, aproape toate comisiile se reunesc și sunt voturi foarte multe, de aceea nu sunt prezenți mulți colegi. Vreau să salut cei doi raportori care sunt prezenți. Da. Die Koordinatoren, äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch. Und și sper că toți cei interesanți o să mai vină. Avem toate limbile disponibile, toate limbile colegilor care au cerut uh, interpretare, fiecare poate să se exprime în limba maternă. Nu am circulat documente pentru că respectăm principiul uh, conform căruia documentele sunt trimise electronic. Am primit răspunsurile celor pe care dorim să îi intervievăm astăzi. Avem din nou probleme tehnice, pentru că primul uh, vorbitor uh, care este programat pentru astăzi, Michael Lennon, care este șeful secției de cooperare fiscală internațională de la ONU, de la Departamentul de Afaceri Economice și Sociale, ar trebui să participe prin videoconferință și, din păcate, deocamdată nu avem uh, conexiunea tehnică și de aceea ne-am modificat puțin programul. Uh, pornesc de la premisa că toată lumea este de acord cu această modificare și de aceea vreau să-i salut pe cei care sunt astăzi aici. Carolyn Malcolm, care de asemenea va interveni prin videoconferință de la OCDE. Îl salut așadar pe președintele Comitetului de Experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, Manivol, domnul Daniel Telesclav. Bine ați venit! Lângă dânsul, domnul secretar general, domnul Clos. Bine ați venit! Cei doi domni vor începe astăzi. Și apoi o avem pe Isabel Vaillon, care este director pentru reglementări la Autoritatea Bancară Europeană. Da. Și din partea comisiei la mijloc. Avem pe doamna director în exercițiu la DG Just, Alexandra Jurșueder, cu care vom discuta și sperăm că vom reuși, totuși, uh, din punct de vedere tehnic, să realizăm conexiunea cu ONU și o să putem să discutăm apoi la sfârșit cu doamna Carolyn Malcolm. Bine ați venit încă o dată am convenit să alocăm șapte minute pentru introducere, pentru fiecare expert. Sigur, dacă depășiți cu un minut, nu o să vă întrerup. Și apoi să avem întrebări și răspunsuri în sloturi de 5 minute. Și cu cât mai scurte sunt răspunsurile, cu atât uh, eurodeputatul uh, interesat poate să mai adreseze o întrebare suplimentară. Și acum, în primul rând, Vreau să îl salut pe domnul Daniel Telesclav, care reprezintă organizația Manival și poate că ar putea să ne spună câteva cuvinte despre acest organism. Aveți cuvântul. Let me first express our gratitude. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. O mare plăcere să ne aflăm aici, să vă familiarizăm cu aspectele muncii noastre în măsura în care pot să o fac în cele 8 minute care mi-au fost acordate. Foarte pe scurt, Manival este un comitet de experți tehnici la Consiliul Europei. Sarcina noastră principală este aceea de a monitoriza conformitatea celor 34 de state membre cu standardele internaționale în materie de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului. Nu o să vă citesc uh, lista celor 34 de state membre, sunt toate statele europene uh, fără statele care sunt membre uh, ale grupului de acțiune financiară FATF, în acronim românesc GAFI. Deci, toate țările care nu sunt membre FATF, cea mai mică fiind Vaticanul, cea mai mare fiind Polonia, care nu este membră GAFI. Ca să vă dați seama cam care sunt țările acoperite. Atunci când uh, au apărut scurgerile Panama Papers și Mossack Fonseca Papers, ne-am dat seama că uh, unele țări sunt țări mari și altele sunt uh, insule mici, uh, uh, state în curs de dezvoltare și state dezvoltate. Um, și unele dintre ele sunt membre Manival. Unele dintre ele sunt uh, chiar uh, printre cifrele cele mai importante publicate de Consorțiul de Jurnaliști. Acum, sigur că în sine există motive legitime pentru ca intermediarii să folosească astfel de companii. Un raport GAFI spune că majoritatea acestor structuri sunt stabilite în scop legitim. toate acestea, în munca noastră, în ultimii 20 de ani, am identificat și o serie de probleme asociate utilizării unor astfel de structuri. Mai ales atunci când persoanele care înființează aceste structuri, foarte adesea, um, companii care oferă servicii de avocatură, de exemplu, dacă acestea nu sunt reglementate sau nu sunt supravegheate. Asta e o categorie de probleme pe care am identificat-o. Un alt domeniu unde am văzut deficiențe a fost acela a fost faptul că nu există transparență privind uh, beneficiarul acestor companii sau informația nu era pusă la dispoziție autorităților competente. Deci nu înființarea structurilor în sine este o problemă, ci modul în care supraveghem sau nu supraveghem pe cei care sunt responsabili pentru stabilirea acestor, înființarea acestor companii. Am văzut multe exemple bune și multe deficiențe și permiteți-mi să folosesc timpul pentru a vă arăta o serie de bune practici pe care le-am văzut în țările noastre și să subliniez și câteva dintre chestiunile la care mai e de lucru. Standardul internațional pentru combaterea spălării banilor nu este dezvoltat de noi, ci de grupul de acțiune financiară. Noi suntem una dintre organizațiile regionale care monitorizează respectarea standardului de către statele noastre membre. Standardul permite alegerea de diverse modele, pentru că sigur că țările sunt în situații diferite. Unele dintre bunele practici identificate printre membrii noștri sunt următoarele. Avem membrii care colectează și apoi mențin la nivel central uh, informație privind beneficiarul la momentul la care se formează entitatea juridică și limitează numărul de persoane care pot să uh, ceară formarea unei entități juridice. De exemplu, o categorie de persoane care uh, oferă servicii um, în acest domeniu. E un exemplu bun. Deci nu oricine poate să înființeze o astfel de companie, ci o anumită profesie care este specific reglementată. Apoi, o altă țară cere ca toate companiile să fie astfel uh, create printr-un furnizor de servicii care face obiectul regimului de combatere a spălării banilor, ceea ce înseamnă că, de exemplu, trebuie să-și identifice clienții, trebuie să aibă niște registre și trebuie să raporteze orice fel de activitate suspectă autorităților. Un exemplu bun pe care l-am văzut este că o țară cere tuturor uh, persoanelor juridice să mențină cel puțin un cont bancar în țara respectivă ceea ce înseamnă că informațiile referitoare la beneficiari pe care banca le colectează este disponibilă direct autorităților, astfel încât autoritățile nu trebuie să treacă prin uh, niște proceduri uh, greoaie uh, și îndelungate de a cere, pentru a cere asistență internațională. Un membru cere și persoanelor care nu au activitate comercială, celor care dețin active, de exemplu, să numească un director care face obiectul regimului de combatere a spălării banilor. Deci și aici, din nou, există o persoană care poate fi trasă la răspundere. Are răsp- răspundere în jurisdicția statului respectiv și autoritățile pot să meargă la persoana respectivă. Însă toți membrii noștri se confruntă cu provocări în punerea în aplicarea standardului și să vă dau câteva exemple. O deficiență pe care am detectat-o în mai multe state este lipsa înțelegerii riscurilor uh, utilizării greșite, defectuoase a acestor structuri. structuri. Sperăm că după dezvăluiri um, uh, nivelul de înțelegere va crește. În unele țări nu se înțelege bine conceptul de beneficiar mai ales când e vorba de aranjamente juridice, cum ar fi trusturile, într-o țară care nu cunoaște conceptul uh, juridic de a unui uh, trust. Un trust poate să acționeze în orice țară, chiar și într-o țară în care acest concept nu este cunoscut de legislație. Am văzut că în anumite țări autorităților li se cere să aibă registre ale acționarilor, dar nu se supraveghează actualizarea acestor registre. În alte țări am văzut că se uh, folosește doar um, informația din uh, declarațiile date chiar de beneficiari, ceea ce e un bun punct de plecare, dar uh, sigur că e un element care necesită verificarea informației respective. Apoi am văzut lacune în punerea în aplicare a diligenței a tuturor verificărilor necesare care trebuie făcute de orice instituție financiară, identificarea clientului, identificarea beneficiarului, uh, proprietar și acest lucru are un impact asupra modului în care autoritățile pot să acceseze informațiile de la persoana respectivă. Și probabil, foarte probabil, am văzut mai multe dintre aceste lacune în sectorul nebancar. Deci, fie că e vorba de avocați, notari uh, și administratori de trusturi. Am văzut, de exemplu, că autoritățile se bazau uh, prea mult uh, pe posibilitatea de a obține informații de la un nerezident un sistem care cere companiilor să primească informații, să capete informații de la acționarii care sunt uh, în afara țării, bun, sună bine în lege, dar atunci când trebuie să pui în aplicare e foarte greu, pentru că persoana respectivă trăiește în altă țară și e foarte greu să um, te asiguri că se achită de această obligație. În alte țări există o lipsă de răspundere atunci când uh, apar probleme pentru că sancțiunile nu sunt aplicate sau nu sunt suficient de descurajatoare. Deci pentru noi este foarte important să se aplice în mod eficace standardul actual. Nu e atât de mult uh, vorba de a crea noi obligații uh, din punctul nostru de vedere, ci e vorba de aplicarea celor actuale, unde am văzut lacune. Manivel are un proces uh, prin care uh, țările pot să intre în conformitate cu uh, cerințele noastre, un, o procedură foarte riguroasă și strictă. Se numește Compliance Enhancement Process, un proces de creștere a conformității prin care permitem unei țări să își crească nivelul de conformitate printr-o declarație publică. Acest lucru are un efect economic foarte important asupra țărilor și deci trebuie să fim foarte prudenți și să um, nu exagerăm când aplicăm această procedură. Ea are un impact asupra instituțiilor financiare la nivel global atunci când acestea vor decide dacă să facă afaceri cu o țară sau nu. Deci, un astfel de proces uh, este foarte eficace și credem că este un mare avantaj că îl avem trebuie să nu uităm că o serie dintre membrii noștri au capacități reduse și introducerea lor pe o listă neagră nu ar fi uh, o reacție potrivită, în orice caz nu într-un prim pas. În primul rând trebuie să ne gândim să le ajutăm, fie că e vorba de formare, uh, prin uh, creșterea conștientizării sau prin învățare de la celelalte țări. Avem bune practici pe care putem să le împărtășim, astfel încât țările să învețe une de la altele. Deci, domnule președinte, stimați eurodeputați, în esență, noi considerăm că mai este multă muncă de făcut pentru a pune în aplicare și a verifica aplicarea standardului actual. Lucrăm într-o rețea globală și considerăm că organizații ca, noastre, ca a noastră au aceeași uh, misiune. Și soluția concretă, sigur că statele trebuie să o aleagă. Sunt mai multe opțiuni pe care le au la dispoziție pentru a crește cererile cu privire la beneficiari. Nu considerăm că un model este mai bun decât altul Credem că ar trebui să existe o concurență între cele mai bune modele. Și de aceea vreau să vă mulțumesc că, uh, pentru că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc și cu plăcere vă răspund la întrebări. Mulțumim, domnule Daniel Telesclef. Dumneavoastră, ca președintele acestui comitet, sigur că aveți o experiență bogată și dacă v-am înțeles bine, atunci nu e vorba de a, doar de a introduce noi reguli, ci și de aplicarea și de verificarea aplicării regulilor actuale și vă mulțumesc pentru aceste propuneri. Acum trecem mai departe. Videoconferința, din păcate, încă nu merge, așadar și domnul secretar general al dumneavoastră înțeleg că este disponibil aici pentru întrebări. Bun. Trecem deci mai departe la doamna Isabel Veillon, care este director pentru reglementări la Autoritatea Bancară Europeană EBA. Așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Aveți cuvântul. Thank you very much, dear Chairman. Mul- Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei PANA, membrii Parlamentului. În numele Autorității Bancare Europene aș doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezent astăzi aici la această audiere. Mă bucur să vă pot prezenta punctul de vedere al comunității de supraveghere bancară. Vorbim despre un domeniu extrem de bine reglementat. Sigur că în larga răspândire și utilizarea abuzivă a sistemului de către Panama Papers subminează integritatea și stabilitatea sistemului financiar. Acesta este un aspect important pentru că suntem aici pentru a proteja sistemul. Și m-am gândit că n-ar fi o idee rea să vă explic pentru început de ce EBA se interesează uh, cu privire la uh, aspectele legate de spălarea banilor și crimele sau infracțiunile de ordin financiar și apoi să vă prezint și câteva elemente legate de activitatea EBA cu privire la prima evaluare a scandalului financiar izbucnit după Panama Papers și de asemenea să vă prezint și câteva concluzii ale noastre cu privire la îmbunătățirea eficacității abordării europene în fața infracțiunilor financiare. În primul rând, în ceea ce privește rolul și competențele EBA în domeniu, după cum știți probabil, EBA este o autoritate europeană independentă al cărui obiect principal este menținerea stabilității și integrității sistemului financiar, inclusiv prin promovarea unor reglementări solide și eficiente, garantarea integrității și transparenței acestor instituții financiare este un alt obiectiv. Este clar că Domeniul de activitate EBA include deja în mod explicit uh, eforturile pentru combaterea spălării de bani și finanțarea terorismului și în acest sens aș vrea să vă clarific că lucrăm îndeaproape cu ESMA și IOPA, agențiile uh, înrudite cu noi. La fel, bursele de valori, piețele, companiile de asigurare pentru a promova o abordare consecventă față de infracțiunile financiare pentru toate um, serviciile, pentru întreaga industria serviciilor financiare din Europa. În ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini, EBA poate începe prin a emite o serie de standarde obligatorii și reglementări Și aș vrea să subliniez că în astfel de cazuri rar se ajunge la astfel de situații, pentru că acum avem uh, aproape de fiecare dată un cadru minim de armonizare În plus, putem emite o serie de avize, recomandări și orientări cu caracter neobligatoriu și în cazul căror autoritățile competente trebuie să le ia în considerare atunci când ele sunt prezentate. Deci autoritățile și asumă angajamentul să le respecte. Asta în ceea ce privește uh, legislația în domeniul combaterii spălării de bani. Stabilim standardele în domeniu și competențele și resursele EBA în ceea ce privește implementarea acestor standarde sunt totuși limitate Doar când avem de-a face cu cazurile de malpraxis sau când se cere unei autorități uh, să verifice unde ar putea să existe probleme și să respecte standardele, doar atunci EBA poate acționa și trece la investigații țintite. Însă vorbim despre o abordare extrem de specifică. În al doilea rând, aș dori să vă spun care sunt acțiunile EBA după uh, Uh, ce au fost dezvăluite aceste documente Panama. Am urmărit scandalul Panama Papers cu mare preocupare pentru că, din punct de vedere al activității de supraveghere, este foarte important să înțelegem trei aspecte. În primul rând, trebuie să înțelegem dacă dezvăluirile uh, scot în evidență o problemă sistemică la nivelul conformării instituțiilor la standardele existente, tendința EML și uh, combaterea finanțării activităților teroriste și standardele extinse în ceea ce privește cerințele de control, care sunt destul de vaste în sectorul bancar sunt privite ca o linie de apărare extrem de semnificativă împotriva genului acesta de infracțiuni de către autoritățile de supraveghere bancară. În al doilea rând, trebuie să vedem dacă din aceste documente reiese că autoritățile competente responsabile cu verificarea bunei implementare a standardelor nu și-au făcut treaba cum trebuie, nu au supravegheat așa cum li se cerea. Un ultim aspect care ne interesează ține de evaluarea posibilului impact al dezvăluirilor făcute cu privire la dimensiunea prudențială a sistemului financiar. Ce am început să facem? Am, în acest sens, avem trei seturi de acțiuni. În primul rând, cerem autorităților competente, adică membrilor noștri, să vadă dacă este nevoie de, de activitate de supraveghere și să ne uh, informeze cum se concretizează acele acțiuni. Ca urmare a acestei cerințe, am constatat că toate autoritățile competente s-au implicat în mod activ cu băncile și au investigat amploarea problemei, făcând o analiză a situației. În al doilea rând, cerem autorităților competente să coopereze cu omologii lor străini, inclusiv acolo unde este cazul, uh, și cu colegiile de supraveghere, lucru la care o să revin un pic mai târziu. Apoi, încercăm să vedem dacă E nevoie de modificări imediate în abordările EBA și am început să modificăm anumite aspecte de ordin practic. În mod evident, e prea devreme să tragem niște concluzii finale, însă ca o primă etapă aș spune că, având în vedere discuțiile detaliate care au avut loc la nivelul Consiliului de Supraveghere EBA și la nivelul comitetului mixt vă putem spune acum că orientările cu privire la AML și contra uh, finanțării terorismului, precum și orientările legate de guvernarea internă, se regăsesc deja într-un document unde abordăm aceste chestiuni. Ce putem face este să clarificăm și să consolidăm implementarea orientărilor. Prin urmare, am început deja să ne implicăm pentru a actualiza acest set de orientări referitoare la guvernanța internă din 2011 și de asemenea orientările referitoare la antispălarea de bani și contra uh, finanțării terorism, de care în momentul Panama Papers erau în formă de proiect. Deci, iată că se fac mici schimbări și vrem să fim mai concreți Uh, orientările acestea conțineau deja niște dispoziții țintite, sublinind în special riscul de infracțiune asociat cu desfășurarea de activități în regiuni unde transparența lipsește și nivelul de conformare la cerințele de transparență interne este extrem de redus. Aceste lucruri se întâmplau deja înainte de Panama Papers, dar probabil, dacă vrem să fim mai practici, trebuie să mai venim cu detalii pentru implementare și exact asta încercăm să facem acum. De asemenea, EBA va continua să evalueze situația pe măsură ce o încep să se controleze concluziile legate de activitatea de supraveghere, așa cum am solicitat, și s-ar putea să avem deja o concluzie care s-a format deja și anume că există, dar asta rămâne să fie evaluat, dar există obstacole juridice destul de dure în calea schimbului de informații, în special între autoritățile competente din diferite țări și lucrurile variază în funcție de informațiile pe care vrei să le obții. Acest aceste aspecte trebuie să fie studiate mai în detaliu. Probabil va fi nevoie să clarificăm dacă aceste obstacole juridice sunt, uh, există cu adevărat și în ce măsură putem folosi dispozițiile actuale pentru a rezolva aceste probleme. În încheiere, aș vrea să subliniez încă o dată cât de importantă va fi activitatea acestei comisii. Probabil că răspunsul nu este neapărat să el se elaboreze noi norme. Este clar că trebuie să avem punctul de vedere al serviciilor de supraveghere. Înțelegem că trebuie să existe un cadru juridic complet la nivel european, însă fără îndoială există domenii unde trebuie să ne asigurăm că implementarea este eficientă. Știm că Trebuie să ne asigurăm, prin intermediul legislației de nivel 1, că autoritățile competente nu au capacitatea să schimbe toate informațiile uh, specifice în mod eficient la nivel transfrontalier. În ceea ce privește investigațiile privind spălarea de bani și finanțarea activ, acțiunilor teroriste, autoritățile implicate sunt extrem de variate. Unele se au legătură cu chestiuni de supraveghere, altele sunt din domeniul judiciar, din domeniul polițienesc și această diversitate face ca abordarea să fie mai complicată. Președintele EBA a scris legiuitorului Uh, scrisori în acest sens și mă refer aici la Parlament, Comisie și Consiliu și în încheiere, aș vrea să vă spun că probabil e nevoie să se crească nivelul de armonizare în ceea ce privește abordarea statelor membre față de eforturile de combatere a infracțiunilor financiare. Trebuie să luăm măsurile necesare pentru a consolida convergența acestor abordări, de exemplu, modul în care vă ocupați de plata taxelor și obligațiilor vamale poate fi un lucru important și EBA trebuie să fie dotată cu resurse și instrumente uh, mai consistente care să ajute la uh, garantarea respectării conformității. Per ansamblu, deci, sunt de acord cu antevorbitorul meu, adevărata provocare uh, constă în implementarea eficientă a legislației pe care o avem și, în special, în facilitarea de schi- a schimbului de informații și a competențelor de implementare. Mulțumesc! Oh. Uh, Veillon. Vă mulțumim, doamnă Veillon. Mai aveam, am fi avut acum pe listă un reprezentant al grupului de acțiune financiare, Financial Action Task Force, Uh, care stabilește standardele la nivel internațional, dar din păcate reprezentantul uh, din motive personale a trebuit să um, refuze invitația noastră, sperăm că va putea veni pe viitor. Dar și uh, vorbitorii care nu au reușit să intre în contact cu noi prin videoconferință uh, și-au trimis uh, contribuțiile. Din păcate doar ieri le-am primit, dar totuși avem o bază pentru discuții și vreau să salut acum și să dau cuvântul doamnei uh, Jur Schröder, care este director la DG Just și care este responsabilă de standardele care sunt uh, în vigoare la nivel european. Doamna Jur Schröder, în mod normal, uh, stă uh, în mijlocul sălii, ca și toți reprezentanții comisiei, deci vorbesc iau cuvântul din, de la mijloc. Aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, Domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru organizarea unei audieri așa de importante. Vreau să vă mulțumesc și pentru că ați invitat Comisia să participe pentru a prezenta punctul nostru de vedere referitor la implicarea noastră în stabilirea normelor în domeniul operațiunilor de uh, combaterea spălărilor de bani la nivel european și internațional. Pentru că e foarte interesant să vedem cum se colaborează și la nivel european și legătura dintre acest nivel și legislația europeană. De la începutul anilor 90, Uniunea Europeană a adoptat patru directive relevante în domeniul combaterii spălării de bani și finanțării activităților teroriste, directive care se referă la nevoia de a consolida piața internă, garanta interesele societății în fața infracțiunilor de ordin financiar și terorist. Contribuie de asemenea la fi stabilitatea financiară, promovând soliditatea, buna funcționare și integritatea sistemelor financiare europene. Aceste instrumente europene iau în considerare, și aș vrea să subliniez, uh, după cum este cazul, după caz, standardele internaționale adoptate de Forța Internațională de Acțiune în domeniul financiar, FATS, care, așa cum s-a spus azi dimineață, desfășoară o activitate importantă privind stabilirea de standarde mondiale pentru a preveni activitățile de finanțare a terorismului și spălarea de bani. Această entitate de-a lungul timpului a elaborat o serie de recomandări interesante care sunt uh, recunoscute ca fiind standardele internaționale cheie în domeniu. Activitatea sa este importantă pentru acțiunile europene și uh, Aș vrea să vă spun că toate statele europene sunt membre ale acestui grup. Recomandările FATF um, nu sunt obligatorii, dar în practică sunt respectate, trebuie să vă spun. Acest uh, grup de acțiune organizează evaluări reciproce ale membrilor săi pentru a verifica în mod concret și eficient dacă recomandările sale sunt implementate în mod corect și dacă standardele sunt respectate Există o serie de evaluări, o serie de rapoarte de evaluare reciprocă, toate fiind publice. Pentru a face aceste evaluări, FATF a creat o serie de metodologie comună care să fie folosită de evaluatori. Recomandările FATF și acest proces de evaluare reciprocă a membrilor săi uh, joacă un rol important la nivel internațional în ceea ce privește combaterea activităților de finanțare a terorismului și spălarea de bani. Din perspectiva europeană, revizuirea acestor standarde ea trebuie să fie luată în considerare atunci când revizuim cadrul european privind uh, combaterea spălării de bani și finanțarea activităților teroriste. Când pregătim o propunere de modificare sau actualizare a cheiului european, această uh, aceste lucruri sunt luate în considerare de comisie, garantând în același timp, sigur, respectarea cheiului european. Cred că este important să subliniem că Comisia Europeană este un membru fondator al FATF și contribuie în mod activ la activitatea sa, în special în ceea ce privește procesul de negociere în amonte cu privire la Uh, actualizarea standardelor FATF. Comisia Europeană joacă un rol esențial în prevenirea posibilelor conflicte între legislația europeană și recomandările FATF în aval. Comisia contribuie la facilitarea reprezentării statelor membre care nu sunt membre FATF, pentru că nu toate sunt, și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 astăzi pe această temă a luptei împotriva spălărilor de bani, o chestiune importantă și un domeniu în care s-au înregistrat evoluții semnificative. Comisia Națiunilor Unite este un grup de experți de 25 de persoane desemnată de secretarul general cu misiunea de a oferi linie directoare în materie de cooperare fiscală internațională. Comisia se întâmpla doar o dată pe an, pentru 5, pentru 5 zile, dar începând cu decembrie acestui an o să ne întâlnim de două ori pe an. Asta deoarece, în principal, țările în curs de dezvoltare au cerut sprijin suplimentar. De altfel, Chiar astăzi avem o ședință și la ora 11 va trebui să plec, dar mă bucur că am avut ocazia să vă vorbesc astăzi. Activitatea noastră nu se bazează pe resurse suficiente, mai ales când e vorba de primirea de propuneri din partea subcomitetelor, însă este important să reținem că directoratul Comisiei Europene, DEVCO, a jucat un rol important în sprijinirea acestor subcomisii în acest an, mai ales unitatea de sprijin bugetar. Acest lucru se reflectă de altfel și în linile directoare pe care noi le formulăm activitatea noastră respectă suveranitatea statelor Însă recunoașterea suveranității în contextul global presupune și recunoașterea două direcții concurente și asociate. Odată, în materie de suveranitate fiscală, țările trebuie să se gândească la impactul pe care acțiunile lor îl pot avea pe plan global, mai ales atunci când e vorba de a limita suveranitatea fiscală a altor țări acest fenomen de spillover există și, din nefericire, nu se fac suficiente analize care să permită evaluarea acestui impact, mai ales asupra țărilor în curs de dezvoltare. Apoi, pe al doilea plan, dacă se dorește a se beneficia de suveranitate fiscală, atunci e nevoie de acces de la informații și trebuie ca aceste informații să poată fi prelucrate în mod eficient. Schimbul de informații în domeniul fiscal este, prin urmare, deosebit de important și faptul că guvernele nu fac schimb de informații și nu aplică decizii fiscale din alte state, această deficiență, prin urmare, a fost speculată de mulți. Concurența fiscală dintre multe state și dorința de a sprijini companiile naționale etalon este un factor care de asemenea poate fi speculat de cei care vor să eludeze plata taxelor. Confidențialitatea e deosebit de importantă, da, dar de multe ori s-a abuzat de această confidențialitate. E important ca în raportarea de la țară la țară acest element nu, să nu fie scăpat din vedere. Activitatea Comisiei Fiscale s-a concentrat în principal pe schimbul de informații în temeiul Convenției Națiunilor Unite, în special articolul privind schimbul de informații. Acest articol a fost adus la zi în 2011, pentru ca aceste informații care trebuie să fie schimbate să fie mai clare și lizibile. Procesul de îmbunătățire va continua în noua versiune a modelului care va fi făcut public anul viitor. Din multe puncte de vedere, modelul Națiunilor Unite diferă de Convenția uh, OECD, reflectând diferențele între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Însă, în materie de schimb de informații, diferențele nu sunt foarte mari. Eh, elementele comune între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare sunt mult mai vizibile decât diferențele din acest punct de vedere și multe din dispozițiile noi din eh, modelul OECD au fost preluate și în modelul Națiunilor Unite. Unor există diferențe care țin mai mult de pe ce se pune accentul decât de politica în general. De exemplu, în modelul Națiunilor Unite se subliniază eludarea și evaziunea fiscală. Acest lucru apare și în modelul OECD, dar noi punem mai mult accentul pe această dublă dimensiune. Mm, de ce facem asta? Noi considerăm că există o diferență subtilă între eludarea agresivă a plății taxelor și evaziunea fiscală, pe cealaltă parte. Și, de asemenea, costul venitului pierdut e același lucru, oricum ai eticheta practica respectivă. În materie de schimburi automate, comitetul nostru a sprijinit aceste schimburi, recunoscând avantajele deosebite care ar putea decurge pentru toate statele, inclusiv cele în curs de dezvoltare, atunci când e vorba de accesul la informațiile necesare. Însă, în același timp, se recunoaște faptul că e nevoie de ajutor pentru țările în curs de dezvoltare atunci când e vorba de a constitui astfel de sisteme, inclusiv când e vorba de tehnologie informațională necesară și, de asemenea, capacitatea de a analiza informațiile respective pentru ca acestea să poată fi utilizate în cel mai eficient mod posibil. Încercarea de a introduce acest schimb de informații la nivel global Trebuie să avem grijă să nu creăm cumva o discrepanță între țări care au inform- aceste informații și țări care nu au aceste informații. Asta nu va face decât să crească diferențele între practicile fiscale din țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și, de asemenea, va crea breșe între statele dezvoltate și întreprinderile multinaționale. Noi, la Secretariatul Națiunilor Unite, vă urăm toate cele bune și așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi concluziile de discuțiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi uh, foarte mult, domnule Michael Leonard. Înțeleg că trebuie să plecați la ora 11. Mai avem însemn atunci uh, o oră la dispoziție. Și acum aș dori în ultimele trei minute se dau cuvântul doamnei Jur Schröder și apoi vom începe runda de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am să reiau prezentarea mea privind rolul Comisiei și al FATF Comisia este membră fondatoare a FATF și contribuie în mod activ la activitatea acestui grup, mai ales atunci când e vorba de negocierea definițiilor și standardelor FATF. Comisia joacă un rol important în prevenirea potențialor conflicte între legislația europeană și recomandările FATF. Comisia, de asemenea, poate contribui la facilitarea reprezentării acelor state membre care nu, sunt, care nu se regăsesc în FATF. Și apoi, eh, rapoartele de evaluare reciprocă statelor membre reprezintă o sursă valoroasă de informații pentru noi, care poate simplifica foarte mult activitățile Comisiei Europene. Dincolo de încercarea de aliniere a legislației europene la standardele FATF, Comisia examinează diferite alternative care merg mai departe decât merg standardele FATF și care vin fie să întărească aceste standarde, făcându-le mai stringente, mai stricte, sau se referă la riscuri specifice, la vulnerabilități sau la probleme care nu se regăsesc în aceste standarde FATF, dar care au fost identificate ca fiind problematice atunci când e vorba de Uniunea în ansamblul ei sau de statele membre. Să vă dau un exemplu. A patra directivă europeană împotriva spălării de bani, în curs de transpunere, merge, din multe puncte de vedere, dincolo, mai departe decât merg standardele FATF. Și am să dau trei exemple. Odată, regulile privind persoanele vulnerabile politic, doi, regimul de transparență pentru uh, beneficiari și deținători ai entităților legale, aranjamentelor și trustelor, legislația europeană cere statelor membre constituirea de registre cu deținătorii acestor entități, și apoi regimul aplicabil plății în numerar pentru bunuri și servicii. De asemenea, ați primit o propunere făcută în iulie acestui an de comisie, tocmai în încercarea de a modifica legislația în vigoare în domeniul spălărilor de bani, ținând cont de revelațiile Panama Papers. Și aici, uh, comisia merge dincolo de standardele FATF și am să vă dau și aici un exemplu. Propunerea comisiei intenționează să introducă în domeniul de aplicare a directivei și monedele virtuale pentru a înăspri cerințele de due diligence atunci când e vorba de state terțe care prezintă un risc semnificativ sau cere uh, statelor membre să creeze registre centralizate și să facă mai multe eforturi în a amplifica regimul de transparență în materie de posesori ai activelor vizate. Statele membre, la rândul lor, pot merge dincolo de cerințele, mai departe decât se cere în directivă. Se dorește un cadru care să permite identificarea și aducerea în fața justiției a celor care se fac răspunzători de tranzacții financiare uh, de natură criminală, penală. În final, o transpunere eficientă și rapidă a acestei a patra directive va fi monitorizată îndeaproape de Comisia Europeană și dacă va fi necesar, se vor lua acțiuni de încălcare. Se vor întreprinde, se vor lua măsuri eh, pentru cei care comit încălcarea acestei legislații. De asemenea, Parlamentul European uh, joacă un rol important în definirea legislației împotriva spălărilor de bani prin contribuirea la stabilirea de standarde internaționale și prin procesul de evaluare reciprocă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Jules Schröder. Vreau să-mi cer scuze încă o dată pentru faptul că v-am întrerupt și vreau să vă informez. Uh, domnul Leonard, știam că e disponibil doar până la ora 10, dar acum am înțeles că e disponibil până la 11 și uh, cred că putem să avem timp suficient și cu comisia și cu domnul Leonard ca să lămurim lucrurile. Bun, acum o avem uh, în legătură pe doamna Carolyn Malcolm, care este consilier al directorului la Centrul OCDE pentru uh, administrare și politică fiscală prin videoconferință. E disponibilă, doamna Malcolm? Euh, äh, e greu uh, un pic uh, să folosim tehnica pe care o punem la dispoziție tuturor celorlalți în Parlamentul European. C'est bon okay. C'est bon. <laughs> It's fine. Carolyn Malcolm, you have the floor. Please. Thank you very much. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. E o plăcere deosebită. Evident, chestiunea este de mare interes și ne bucurăm să putem participa la acest dialog. Știți că am avut o serie de activități comune, în materie, de exemplu, de deturnarea profiturilor, comune cu Uniunea Europeană, însă astăzi am să vorbesc despre activitatea noastră la OECD în materie de transparență fiscală, în materie de schimb de informații de natură fiscală am primit câteva întrebări de la dumneavoastră și eventual ca să vă spun uh, în ce etapă am ajuns noi atunci când e vorba de punerea în aplicare a acestor standarde globale de transparență. Întrebarea care s-a pus viza soliditatea acestor standarde. Sunt într-adevăr uh, lucruri importante în lumina Panama Papers, dar și atunci când ne gândim la fenomenele cum ar fi spălarea de bani sau evaziunea fiscală. În primul rând, se impune o distinție, tot în lumina Panama Papers, o distinție între situația din prezent în materie de transparență și situația de acum șase sau șapte ani, când noi ne-am început activitatea. Dacă ne uităm la Panama Papers, e important să ne gândim la natura istorică a dezvăluirilor din aceste documente. Asta în comparație cu situația din prezent în materie de schimb de informații. Știți că există două standarde importante, odată schimbul de informații la cerere și, pe de altă parte, schimbul automat de informații. Standardul mondial în materie de schimbare, schimb automat de informații, a fost elaborat de OECD în 2014 și 101 jurisdicții la nivel mondial s-au angajat să respecte acest standard și să înceapă primele schimburi în 2017-2018. ce înseamnă acest uh, lucru și cine s-a angajat să o facă, în principal statele OECD și G20 și în plus alte state care sunt centre financiare. În această etapă și statele în curs de dezvoltare sunt încurajate să participe la, la acest schimb automat de informații, însă nu au obligația de a o face în același calendar, și anume 2017-2018, ca și celelalte state Asta din cauza capacităților existente menționate și de Michael Leonard. Trebuie să ne asigurăm în primul rând că aceste state au capacitatea tehnică și analitică de a primi și procesa informațiile respective, dar se asigură sprijin într-adevăr acestor state care doresc să treacă la aplicarea acestui standard. 101 jurisdicții, după cum spuneam, la nivel mondial, care s-au angajat să participe, Apoi, tot vorbind de acest standard, trebuie spus că forumul global presupune un proces de peer review care analizează dacă o țară are cadrul juridic necesar, și, de asemenea, analizează dacă în mod practic angajamentele respective sunt uh, aplicate, dacă există capacitatea administrativă de a răspunde la solicitările de schimb de informații. Uh, acest lucru este deosebit de important dacă ne gândim la componenta schimb de informații la cerere, pentru că trebuie să vedem cum se achită de aceste obligații statele, pentru că asta e fundamental uh, de, de determinat. Există un standard pe care vrem ca toată lumea să-l poată respecta și e important de asemenea să existe un etalon care să ne permite să înțelegem care este situația într-un stat sau altul în materie de îndeplinire acestor angajamente, pentru ca nicio țară să nu se poată să nu poată trage foloase de pe urma eludării aplicării acestor angajamente. Formul global face recomandări, OECD-ul și activitate proprie, până deocamdată avem mai bine de 500 de astfel de recomandări care au fost puse în aplicare de statele vizate de când a început acest proces de peer review. De asemenea, formul global acordă sprijin celor 137 de, de membri care s-au angajat să participe la rețeaua de schimb de informații la cerere. Deci oferim sprijin și în același timp facem și o evaluare pentru a vedea dacă standardele pot fi uh, respectate. Apoi, revenind la schimbul automat de experiență, spuneam că acest standard va fi pus în aplicare începând cu 2017-2018. Până atunci, nu putem vorbi de vreo analiză. Însă forumul global, în prezent, oferă asistență statelor participante atunci când acestea încearcă să pună în aplicare acordurile internaționale când se angajează, când se vor angaja în schimbul automat de experiență, când vor începe să adopte legislația națională esențială pentru funcționarea acestor mecanisme, pentru că doar această legislație permite schimbul de informații cu caracter financiar și fiscal. Și de asemenea, OECD lucrează la o serie de sisteme uh, care sunt menite a asigura o bază eficientă din punct de vedere a costurilor și, de asemenea, sigură pentru acest schimb de informații. E ceea ce numim noi sistemul comun de transmisie. E un sistem informatic achiziționat de OECD care ar permite acest schimb de informații între administrațiile fiscale naționale în condiții de securitate de plină. Și dacă avem un singur sistem, asta va scădea foarte mult cheltuielile și pentru guvernele naționale și va asigura uh, buna interfață între diferitele sisteme. Nu o să avem sisteme contradictorii, prin urmare. Asta va crește eficiența schimbului în ansamblu. După începerea acestui schimb automat de, de informații, noi vom trece și la evaluarea procesului, analizând situația în fiecare stat. Deci nu o să mai analizăm doar mecanismele de schimb de informații la cerere, ci și mecanismul de schimb de informații automată. Și atunci o să înțelegem mai bine situația actuală și o să înțelegem și cum se desfășoară procesul în toate statele care participă. Fără a uita, sigur, desigur, de faptul că putem oferi și sprijin atunci când va fi necesar. Ce facem cu acele țări care încă nu și-au asumat aceste obligații internaționale? E nevoie de un sistem de evaluare eficient, uh, pentru că e nevoie de o anumită răspundere publică în materie de angajament și punere în aplicare a acestor standarde. Însă, OECD-ul în iulie acestui an a primit un mandat de la G20 pentru ca până în iulie anul viitor, în momentul summitului G20 de anul viitor, să pregătim o listă de state care nu au făcut progrese semnificative în direcția adoptării standardelor de transparență fiscală. Criteriile au fost deja stabilite, criteriile pentru această evaluare sunt trei criterii principale și de acum și până în 2017 aceste țări au timp să înțeleagă foarte bine care le sunt obligațiile și să îndeplinească aceste cerințe. Sperăm că până în iulie 2017 toate statele să fi făcut uh, uh, ceea ce este necesar pentru a se apropia în îndeplinirea acestor standarde. S-a mai pus o întrebare referitoare la punerea în aplicare a standardelor existente sau în, în raport cu nevoia de a moderniza sau de a veni cu noi standarde. Încă o dată, vă aduceți în aminte această distinție de situația din trecut, uh, arătată de documentele Panama, și situația actuală, pentru că s-au făcut progrese enorme în ultimii șapte ani. Din informațiile formului global, din evaluările noastre, uh, Credem că în principal trebuie să ne axăm pe buna aplicare a standardelor existente, nu pe modernizarea sau crearea de noi standarde. Standardele existente sunt solide, sunt suficiente. Prioritatea acum este asigurarea respectărilor și nu altceva. Dacă ne uităm la ce fac autoritățile fiscale, dacă ne uităm la, la ce fac autoritățile care luptă împotriva spălărilor de bani, trebuie în același timp să vedem și cum pot coopera aceste agenții Trebuie să vedem dacă există mecanisme juridice care să le permită un schimb eficient de informații în condiții de siguranță și, de asemenea, la nivel administrativ trebuie să existe posibilitatea acestui schimb de informații între agenții. Cu alte cuvinte, în prezent ne concentrăm pe dimensiunea practică mai curând decât pe întărirea unor standarde care, de fapt, sunt suficient de bune în prezent. Atât am avut de spus, dar dacă aveți întrebări, am să vă răspund. Carolyn Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Carolyn Malcolm. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor foarte călduros pentru contribuții. Am permis depășirea celor șapte minute pentru că e prima astfel de audiere și de aceea am vrut să ne facem o impresie cât mai completă asupra măsurilor uh, în momentul actual. Și acum vreau să urez bun venit uh, unei grupe de vizitatori uh, din Finlanda la invitația doamnei Heidi Hautala și vreau să deschid acum dezbaterea pentru dezbatere cu membrii comisiei noastre. Am uh, convenit care va fi ordinea și începem cu cei doi uh, raportori, cu raportorul SCD în primul rând, e pe Cofod și apoi cu raportorul ALDE, Peter Iecek. Sunt raportori uh, în numele întregului Parlament, um, dar totuși am menționat și afilierea politică. Și apoi avem sloturi de 5 minute, după cum v-am spus, și vreau să-i rog pe colegi să își adreseze întrebările către un vorbitor anume. Domnul Lenard este disponibil doar până la ora 11. Doamna Malcolm rămâne prin videoconferință până la sfârșitul uh, reuniunii noastre și ceilalți uh, um, interlocutori sunt aici în sală cu noi. Vă mulțumesc, domnule Cofot, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc oaspeților uh, noștri de astăzi pentru aceste informări excelente cu privire la probleme. În primul rând, se pare că există un consens asupra faptului că standardele care au fost dezvoltate în ultimii ani uh, sunt uh, bune și că aplicarea lor este o mare problemă. Și în acest sens, mă întreb, Oare de ce am eșuat în aplicarea și în verificarea aplicării acestor standarde? Cine este responsabil pentru asta? Statele membre în Uniunea Europeană? Uniunea Europeană? Unde trebuie exercitată presiune la aceste niveluri? Apoi, Panama Papers au dezvăluit o lume obscură de secrete și atunci când i-am avut pe jurnaliști invitați aici, ne-au spus că atunci când poți să cumperi unanimitate, poți să o folosești pentru ce vrei, pentru spălare de bani, pentru evaziune fiscală și așa mai departe. Și vreau uh, evaluarea dumneavoastră. Dacă țările permit în continuare să existe directori nominalizați sau acționari nominalizați, astfel de structuri, atunci putem să fim siguri că putem să identificăm uh, beneficiarul uh, efectiv. Nu avem nevoie de un registru central unde să avem informațiile cu privire la beneficiarul efectiv, beneficiarul ultim al uh, activității comerciale. Uh, și țările cu care colaborați dumneavoastră, e, e vorba de lipsă de capacitate sau lipsă de voință politică? Care e problema principală? Pentru că în unele țări se vede că există o lipsă de voință politică de a pune în aplicare aceste standarde. Știu că sunt multe întrebări, dar cred că avem o problemă, pentru că cu toții ați spus că nu se implementează standardele. Cred că este un dezastru major pe care l-au dezvăluit, uh, l-a dezvăluit dosarul uh, Panama Papers. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă? întreb, în primul rând. Doamna Malcolm, vă rog. Aveți cuvântul. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Da, e o întrebare foarte bună și cred că aici la această întrebare, de ce am eșuat în aplicare până acum și în a impune aplicarea, cred că trebuie să ne gândim la consecințe și să recunoaștem faptul că foarte multe țări au făcut multe progrese um, din punctul de vedere al implementării practice. Deci nu aș spune că e un eșec uh, uh, universal de punere în aplicare, dar clar că se pot face îmbunătățiri. Și apoi, care sunt motivele? Aici trebuie să privim uh, contextul istoric, pentru că e vorba de faptul că am trecut um, de la un volum foarte mic de informații în al 2007, am avut o situație Uh, dinainte de criză în care secretul bancar era prevalent în întreaga lume, în foarte multe jurisdicții. Și acum suntem într-o situație în care lucrurile s-au schimbat foarte mult. Uh, um, deținătorii acțiunilor trebuie să fie cunoscuți, există standarde cu privire la beneficiar, la pro- proprietate efectivă și acestea au fost incorporate în, tax, în standardul privind transparența fiscală. Asta s-a întâmplat în 2014, deci este un mare pas înainte, pentru că acum vedem că și autoritățile de combaterea spălării banilor cer acest, respectarea acestor uh, dispoziții, dar și uh, autoritățile fiscale și această abordare comună de adoptarea a celorlași uh, standarde, uh, faptul că FATF uh, împreună cu OCD au adoptat același standard de transparență fiscală, acest lucru va duce la progrese majore. Apoi, problema um, beneficiarilor efectiv și dacă e nevoie de un registru central. În momentul de față analizăm toate opțiunile posibile. Fără să intru în prea multe detalii tehnice, nu există un răspuns simplu, un registru central. Întrebarea este cum se actualizează, cine are acces la acest registru, cât de adesea trebuie să fie actualizată această informație, cum se partajează această informație cu uh, autoritățile fiscale sau autoritățile care combat spălarea de bani în alte țări. În acest moment, standardul cere că fie că e vorba de o instituție financiară sau ești un director, uh, un director nominalizat, cineva din jurisdicția respectivă și în conform standardului de uh, transparență fiscală, cineva trebuie să fie informat cu privire la beneficiarul efectiv. Această informație trebuie să fie partajată. Mulțumesc. O scurtă completare. Avem, am, pregătit, am prevăzut 5 minute. Domnul Telesclav. Mulțumesc, domnule președinte. Multe întrebări, dar uh, toate la fel de bune, așadar permiteți-mi să le iau pe rând. În primul rând, în ceea ce privește instrumentele, uh, inclusiv acțiunile la purtător, um, în ce trei, între toți cei 34 de membri ai noștri, nu mai există niciunul care nu a uh, eliminat acest instrument. Um, deci, ce am văzut în dezvăluirile Panama Papers era ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani și probabil că în aceste dezvăluiri nu se mai văd uh, evoluțiile din cei 20 de ani și unde suntem acum. Nu spun că totul e în regulă acum, dar spun că în multe domenii s-au făcut progrese, inclusiv în ceea ce privește uh, secretul. Și dacă, dacă ne uităm la cei care au adoptat uh, standardul de, în ceea ce privește schimbul de informații, veți vedea că multe țări care erau considerate paradisuri fiscale. Sigur că ne lipsesc, uh, nu avem printre membrii unele dintre țările mari industrializate, dar oricum s-au făcut îmbunătățiri. Și apoi, unde se păstrează informație cu privire la beneficiarul efectiv? Într-un registru central sau la nivel descentralizat, cu entitățile de resort, standardele internaționale permit ambele opțiuni. Deci, la latitudinea țării sau a instituției supranaționale, cum este Uniunea Europeană, să ia decizia. Noi suntem un organism de monitorizare și pe noi nu ne interesează atât de mult locul unde sunt ținute informațiile, ci calitatea informațiilor. Și indiferent unde sunt stocate aceste informații, ce contează este care este nivelul de calitate al informației și cum pot autoritățile competente să acceseze această informație. E mai important pentru noi asta decât locul unde este ținută. Și apoi, dacă e vorba de lipsă de capacitate sau voință politică, o întrebare crucială, în unele țări e vorba de lipsă de capacitate, dacă ne uităm la modul în care infractorii uh, bogați și anturajele lor operează pe glob, comparăm capacitatea aceasta cu capacitatea unui uh, polițist într-o țară săracă e un decalaj major care trebuie rezolvat. Și în cei 20 ani de când mă ocup de acest lucru, eu văd mult mai multă voință politică. Pe de o parte, pentru că există operațiuni de monitorizare, cum ar fi așa numita înscriere pe lista neagră, blacklisting. Deci, politicienii, bun, trebuie să facă ceva, dar în cele din urmă crește voința politică, indiferent care este motorul pentru asta. Mulțumesc! Am depășit puțin timpul, e clar, la prima rundă de întrebări sunt întrebări generale și acum vreau să dau uh, cuvântul coraportorului Peter Iecek. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor pentru prezența dumneavoastră aici, fie în sală, fie prin conexiune. În primul rând, o întrebare cu caracter general pentru a continua ceea ce a spus colegul meu, Iepe. Și anume, am înțeles că există legislație destul de cuprinzătoare și robustă, dar că e nevoie ca aceasta să fie mai, bună, mai bine pusă în aplicare și mai bine verificată aplicarea ei. Și întrebarea este, ce putem să facem, nu neapărat în acest caz, ce putem face noi în uh, rolul nostru de colegiuitori și în uh, rolul nostru de membri a acestei comisii, care în cele din urmă trebuie să întocmească un set de recomandări. Cum putem uh, să ne aducem contribuția, o contribuție utilă în acest caz? Nu mă aștept la un răspuns uh, acum neapărat, dar dacă puteți să ne trimiteți ceva în scris, uh, s-ar putea să ne fie util. Mulțumesc. Cine dorește să răspunde la această întrebare? Domnule Leonard, sunteți disponibil? Doreți să răspundeți? You have the floor? Aveți cuvântul. No. no. Ok. okay. Uh. Nu. Bine, atunci domnul Telesca și apoi doamna Jur Schröder. Mulțumesc. Dacă ar fi un uh, joc de fotbal, aș vedea-o ca pe o pasă foarte bună. Pentru că noi nu putem decât să vă încurajăm să consolidați organismele care monitorizează punerea în aplicare și sunt mai multe astfel de organisme, nu doar în Europa. Și al doilea lucru de făcut pentru, este de a asigura aplica, aplicarea la nivel global a standardelor. Nu spun doar la nivel european, dar infractorii caută locurile unde se pot spăla bani, locurile cu cea, cea mai slabă reglementare. Și Sigur că asta nu înseamnă că nu trebuie crescut nivelul de reglementare, dar la fel de importantă este aplicarea standardelor la nivel uh, global. Deci aceste două uh, idei uh, pot să vi le propun ca și contribuție și, da, sigur, dacă vom putea să vă trimitem ceva în scris, o să discut cu colegii mei care trebuie să facă munca asta înainte să pot eu promite ceva, dar e o idee pe care o luăm în considerare. Vă mulțumim! Mai avem încă loc pentru două răspunsuri, doamna Jur Schröder și apoi doamna Veion. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adaug la ceea ce au spus colegii mei. Sunt de acord cu această evaluare. Situația s-a schimbat radical în ultimii ani, pentru că, din punctul meu de vedere, am văzut uh, o mișcare pozitivă. Regulile sunt mai bine cunoscute, sunt și mai multe reguli, dar sunt și mai bine cunoscute, dar în continuare nu sunt suficient de bine cunoscute, deci mai este ceva de făcut aici. Și de asemenea vreau să uh, menționez aici eforturile G20, pentru că am văzut și recent, uh, după revelațiile Panama, că și acolo se uh, face presiune. Uh, Apoi, uh, câteva cuvinte despre evaluarea riscului la nivel supranațional. O metodă care este în curs, în care Comisia este implicată, de a evalua toate riscurile pe care le prezintă spălarea de bani din toate unghiurile, din toate punctele de vedere, nu doar la nivel regional, ci și când e vorba de um, efecte transsectoriale și supranaționale la nivel european, de exemplu, pentru a identifica mai bine ce nu merge, ce putem învăța și vom uh, elabora un raport uh, pe aceste chestiuni în ultimul an. E un alt uh, mecanism foarte important de monitorizare. Mulțumesc și e clar că punerea în aplicare este un subiect care ne, de care ne ocupăm în mod repetat în Parlamentul European. Isabel Veion, vă rog. Mulțumesc, Cred că intervenția mea merge pe linia celor precedente, deci din nou e o pasă bună. Vreau să, vreau să dau doar o doză de pragmatism aici, din perspectiva bancară, strict. Eu mă ocup și de oferirea de regulamente pentru bănci la nivel global în ceea ce privește relația cu uh, așa numitul sector bancar în umbră, trusturi și fonduri, care pot fi folosite în acest context pe care îl discutăm. Și trebuie să ne dăm seama că, în medie, am calculat pentru băncile mari, sunt în relație cu aceste bănci din umbră, nu cu cele reglementate financiar. Sunt aproximativ 6.000 de entități deci uh, e nevoie de pragmatism uh, aici. Și eu aș uh, spune că trebuie aplicate niște măsuri de sus în jos, de exemplu accesul la niște registre bine făcute, registre clare, um, pentru a cunoaște beneficiarul efectiv, dar probabil și niște instrumente de jos în sus sunt necesare, pentru că atunci când ești un manager de bancă și trebuie să te confrunți cu cele 6.000 de entități, uh, trebuie să ai o expertiză și să vezi unde să um, aplici cel mai intens uh, regulamentele care există și ponderea pe care vrei să o acorzi uh, în anumitor sectoare sau anumitor entități. Cum anume să faci selecția? Asta e cea mai importantă um, decizie și trebuie să ne gândim în mod pragmatic cum să putem să formăm acest sistem de uh, selecție pragmatică astfel încât ponderea să fie pusă acolo unde e necesar. Deci, pornind de la regulamentul actual, dar mergând mai departe cu specificațiile. Mulțumesc! Trec acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și dau cuvântul, în primul rând, domnului Darius Rosati pentru PPE. Uh, chair, uh, many thanks. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc experților care au fost invitați pentru că ne-au uh, oferit uh, niște prezentări foarte interesante. O concluzie care ne încurajează este faptul că avem foarte multe instituții care stabilesc standarde se pare că instituțiile care ne oferă recomandări cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de combatere a spălării banilor uh, și de combatere a evaziunii fiscale și a evitării sarcinii fiscale. Dar sigur, punctul slab așa cum au spus mulți vorbitori până acum, este punerea în aplicare, supravegherea aplicării. Deci, partea de implementare, partea practică. Întrebarea mea pentru toți cei trei vorbitori, experți externi, din această perspectivă, cum evaluați cadrul juridic de combaterea spălării banilor din Uniunea Europeană? În reflectă el toate bunele practici pe care le-ați uh, recomanda sau există niște lacune, niște deficiențe care ar trebui ca primă prioritate să fie abordate? Și cea de-a doua întrebare, doamnei Malcolm, dânsa ne-a oferit niște cifre cu privire la numărul de jurisdicții care sunt acoperite în momentul de față de către standardele privind schimbul uh, de informații la cerere și automat. Se pare că 60 sau 70 de jurisdicții din lume nu sunt acoperite în continuare. Întrebarea mea, aceste jurisdicții sunt paradisuri fiscale sau sunt uh, jurisdicții faimoase pentru transparență scăzută și pentru um, confidențialitate foarte ridicată, pentru că atâta vreme cât nu se extinde aplicarea standardelor și la aceste țări și la aceste jurisdicții care nu sunt acoperite în acest moment, vom avea, din păcate, în continuare fenomene masive de evaziune fiscală și de evitare a impozitării. Deci ce putem să faci pentru a extinde domeniul de aplicare al standardelor dacă ele ne mulțumesc și la alte jurisdicții pentru a ne asigura că ele sunt aplicabile la nivel global pentru a elimina țările care nu sunt acoperite. Mulțumesc! Două întrebări separate. Prima întrebare cu privire la cadrul juridic al Uniunii Europene. Cine dorește să răspundă? Ja. Äh, niemand drängt sich vor. Nimeni nu, nu se grăbește să răspundă, domnul Leonard? You are available for answer? Aveți cuvântul. Uh, uh, În ceea ce privește cadrul juridic, lucrez la OCDE și mă ocup de partea fiscală. Uh, o să le transmit întrebarea colegilor de la FATF, însă vreau să vă spun că impozitele și uh, antispălarea de bani sunt strâns legate între ele. Există o serie de organisme care se ocupă de respectarea standardelor, dar ne-am străduit pentru a ne asigura că există o abordare unică, deci un standard unic și nu mai multe standarde pentru aceeași chestiune. Lucru foarte important în ceea ce privește unei conformări globale, consecvente. Ca să răspund la cea de-a doua întrebare, mulți dintre dumneavoastră V-ați referit la acest lucru, v-ați referit la aspectele legate de implementare. Există o mare cerere pentru uh, construire de capacitate și cred că s-a arătat foarte clar că avem un sistem foarte puternic în Europa și fără uh, un sistem la nivel global, dacă există lipsuri pe aici pe acolo, țările nu vor putea să-și implementeze eficient obligațiile. Aceste obligații trebuie să fie implementate intern, dar trebuie să existe o implementare consecventă la nivel global. Și cum am spus, există o mare cerere pentru construirea de capacitate, pentru investigatori fiscali și antispolare de bani care trebuie să înțeleagă informațiile pe care le primesc, să detecteze, să investigheze și să uh, implementeze sancțiuni împotriva infracțiunilor financiare. Dar există o mare lipsă de resurse în acest sens și ăsta este un aspect pe care aș vrea să-l subliniez. Pentru că până în prezent ne-am axat pe mm, stabilirea standardelor, aici ne aflăm în prezent, dar pentru a înregistra progrese concrete pe teren e nevoie de mai mult sprijin. E bine că am avut sprijin din partea UE în trecut, dar uh, cererea este în continuare constantă. OECD are o academie pe investigații legate de infracțiuni fiscale. cu un program la care înscrierile depășesc disponibilitățile. Asta este doar un exemplu de situații. Un al doilea aspect ține de jurisdicțiile acoperite și neacoperite echilibrul este unul foarte, foarte fin și trebuie să ne asigurăm că informațiile sunt disponibile online, că se spune care sunt jurisdicții responsabile cu ce anume. Și cum am spus, toate centrele financiare sunt uh, dedicate implementării acestui standard. Există și jurisdicții care nu au trecut la schimbul automat de informații Vorbim despre țări în curs de dezvoltare, care nu sunt centre financiare și care nu trebuie să implementeze standardele în același calendar. Este un lucru spre care se vor îndrepta în timp, având în vedere limitarea, capacitatea lor limitată. Uh, Mulțumim. Domnule Leonard, uh, trebuie să facem o mică modificare tehnică, astfel încât să puteți lua cuvântul. Can you hear me? Mă auziți? Bun. Îmi cer scuze că am intervenit în mijlocul unei intervenții. Am încercat să intervin cât mai repede, astfel încât să am timp să răspund și la întrebări. Nu comentăm cu privire la situația din legislație din anumite state și grupuri no, și noi ne ocupăm doar de partea fiscală. Deci la primul punct nu am comentarii. La al doilea punct, e adevărat, există multe chestiuni de consolidare a capacității și așa mai departe. Mai există și o altă problemă la nivelul cooperării internaționale în domeniul fiscal. Și anume, în ce măsură țările afectate de uh, normele internaționale sunt implicate în uh, elaborarea acelor norme. Și cred că acesta este un lucru pe care îl constatăm în mod constant. Se vorbește despre asistență la implementarea normelor, însă noi vrem să jucăm un rol activ, să nu blocăm normele și să ne asigurăm că cele care sunt implementate sunt consecvente, că recunosc situațiile și capacitățile existente. Un alt aspect important în acest domeniu este că normele trebuie să fie implementate în mod echitabil între țările mari și mici, țări care sunt membre ale entităților care stabilesc normele și țări care nu sunt membre ale acestor entități. Cred că Asta este unul dintre cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru a ne asigura că normele sunt uh, acceptate pe scară largă și pentru a ne asigura că vorbim despre un adevărat contact cu țările pentru a ne asigura că aceste norme pot fi aplicate global și pot fi Uh, sigur că aceleași reguli se aplică și țărilor mari și țărilor mici. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Lenard. Beteiligung Următorul vorbitor, uh, pentru că Uniunea Europeană are deja oarecare experiență în ceea ce privește participarea tuturor țărilor. Următoarea vorbitoare, Ana Gomez, în numele S și D. Miss Malcolm, uh, what... Pentru domnul Malcolm am o întrebare. Ce părere aveți uh, cu privire la faptul că SUA, ca membru al OCDE, nu va implementa standardele comune de raportare datorită politicii FACTA? Considerați că vor exista refuzuri în domeniu în urma poziției SUA? Dumneavoastră, în acest cadru, credeți că ar trebui să, să treacă la propria politică FATCA și să vizeze țările în cauză cu sancțiuni de ordin fiscal? Apoi, o întrebare pentru domnul Telescaf. Ce credeți despre implicarea entităților europene, cum ar fi bănci și avocați, la stabilirea de eh, structuri financiare cu, schimbul, cu singurul scop de a ascunde active. Ce credeți că lipsește la nivelul supravegherii acestor instituții la nivel european? Care eh, sunt eh, lipsurile la nivelul legislației sau la nivelul implementării care permit genul acesta de eșecuri la nivelul cooperării. De asemenea, credeți că ar trebui să există o listă e, la, cu persoanele expuse politic la nivel european? Aceasta este o întrebare pentru doamna Vaian și aș vrea să vă întreb dacă ne puteți da detalii cu privire la um, colaborarea aceasta cu lumea bancară. Ce fel de entități ați identificat. Ne puteți da niște detalii? Pentru că mulți dintre noi nu suntem experți în domeniu și ne-ar plăcea să avem mai multe detalii. Mulțumesc! Minuten. Mai avem încă vreo 3 minute bune pentru 3 răspunsuri. V-aș fi recunoscător dacă ați putea să fiți foarte succinți, începând cu doamna Malcolm. Thank you. On the, on the... Mulțumesc. În ceea ce privește SUA, după cum știți, FATCA a fost introdusă înaintea creării standardelor comune de reportare. Am folosit experiența FATCA în crearea acestor standarde. SUA ne-a spus că va trece eh, la schimbul automat de informații în conformitate cu FATCA și că include un angajament clar pentru a se axa pe adoptarea regulamentelor și pentru a promova uh, aceste idei, astfel încât să ajungă la un nivel echivalent de schimb reciproc de informații necesar pe SIR și FATCA. Asta este poziția spre care ne îndreptăm și este un lucru pe care îl anticipăm deja. Mulțumesc, domnul Telesclav, pentru a doua întrebare. Mulțumesc, o să încerc să vă dau răspunsul în măsura posibilului, pentru că noi suntem autoritate de reglementare și nu suplăvegăm băncile, deci nu vă pot spune cum stau lucrurile cu acestea. Dacă e nevoie de o listă oficială de PEP și știu că acest lucru este solicitat de la instituțiile financiare, nu cred că identificarea mm, în sine este probleme Instituțiile financiare știu foarte bine că au un astfel de client. Întrebarea este care sunt mecanismele existente pentru a combate riscul de PEP. Alt aspect um, unde credem că mai trebuie să lucrăm este definiția unei astfel de infracțiuni uh, reprezentantul papei în Muntenegru Contează că este un PEP? Ne interesează asta? Ne-ar îmbunătăți rezultatele? Asta este o discuție, dar uh, nu cred că trebuie să existe neapărat o listă BEP care trebuie să fie actualizată în mod constant, ci mai degrabă trebuie să vedem ce se cere instituțiile financiare când fac uh, um, afaceri cu PEPS, care încă o dată nu sunt infractori. Asta trebuie să subliniem. Mulțumesc, Isabel Vaian, acum. Mulțumesc foarte mult în ceea ce privește această listă PEP și ce pot face supraveghetorii bancori. Știm despre ce este vorba, deși probabil că ar trebui să avem o abordare mai practică. O problemă pe care am identificat-o este că schimbul de informații individuale între diferite administrații responsabile cu spălarea de bani și finanțarea activităților teroriste pune probleme și în UE. Supraveghetorii bancari lucrează în colegii unde fac schimb de informații confidențiale de supraveghere. În ceea ce privește schimbul de informații individuale, informații private cu privire la persoane, trebuie să se spună clar dacă acest lucru este posibil între supraveghetori la nivel transfrontalier și care este amploarea acestor informații. Aceste trei dimensiuni pot cauza probleme și unii dintre colegii noștri care se ocupă cu supravegherea bancară, ne spun, colegii mei nu au aceleași competențe în ceea ce privește schimbul de informații. Prin urmare, iată că lanțul se rupe. Și aici schimbul acesta individual de informații s-ar putea să aibă de suferit. Mulțumesc foarte mult! Domnul Bent Luca este următorul vorbitor. Dar domnul Leonard încă mai este disponibil 15 minute. Aveți întrebare? Da, mulțumesc. Evident, normele internaționale fiscale sunt uh, generale la nivelul OCD și G20 și Poate că acest uh, grup pare un club privat pentru anumite țări ale lumii. Important este importanța pe care companiile o au asupra OCDE-ului, având în vedere că țările din afara G20 nu au astfel de influență, este destul de problematic. În 2014, OCDE-ul a deschis o consultare pe raportarea per țară și 87% dintre contribuții au venit din sectorul comercial și doar 6% au um, susținut uh, CVCR nepublic. 134 de state, de membre, state membre au cerut Națiunilor Unite să, implică în, să se implice în această cooperare și să permită țărilor, inclusiv țările în dezvoltare, să aibă un cuvânt de spus pe chestiuni fiscale. Domnul Nenar știe că pe 9 iunie, Rafael Corea, președintele Ecuatorului, a susținut propunerea de a crea un, um, o entitate fiscală la nivelul ONU și uh, a propus să se elimine caracterul secret al activităților offshore. Deci, iată întrebarea. După părerea dumneavoastră, lobby-ul corporat este mai puțin uh, influențabilă ONU și atunci ONU este o instituție care reușește să schimbe status quo-ul și să mm, elimine perpetuarea evaziunilor fiscale la nivel european? vreți să știți care uh, jurisdicții operă aceste facilități și că nu doar țările G20 trebuie să se implice în uh, uh, elaborarea de prevederi fiscale? Există un sistem global care este creat pentru a ascunde bani și a spăla bani prin aceste structuri. Aș vrea să vă rog ca dacă există excepții, să respectați timpul care v-a fost alocat. Domnul Domazi, un minut pentru ultima întrebare. Am o întrebare pentru domnul Leonard. Pentru domnul Leonard, întrebarea mea este următoarea. Ați vorbit despre semnificația rapoartelor per țară. Să pun întrebarea în engleză? Domnul Lenard a subliniat importanța raportării țară cu țară. După cum știți, prețurile de transfer pentru țările în curs de dezvoltare sunt destul de dure și nu pot să administreze acest regim. Când Uniunea Europeană discută raportarea țară cu țară și dorește să o lege de această listă neagră, ați recomanda ca și Statele Unite să fie puse pe această listă? Uh, lista albă. Comisia Europeană a ales să nu includă țările unde există probleme la nivel subfederal, Nevada sau Delaware. Ce părere aveți despre asta? Mr. Leonard. Mulțumesc, exact un minut. Domnule Leonard, aveți cuvântul. Thank you, thank you. Mulțumesc foarte mult, am să răspund pe scurt. După cum spuneam, nu vreau să mă refer specific la anumite țări, însă e important ca această raportare de la țară la țară să funcționeze și pentru țările în curs de dezvoltare. Sunt multe state în curs de dezvoltare pentru care pragurile impuse să fie prea na, ridicate. O să analizăm situația eventual și în anii ce vin. Dar cred că e foarte important ca fluxul de informații să existe. Ce ne-au spus țările în curs de dezvoltare? Ne-au spus că dispozițiile de confidențialitate menționate acolo vor fi încărcate sau se va abuza de ele pentru a proteja firmele preferate la nivel național. Ăsta e un risc atunci când ai firme etalon și e greu să, să operezi cu informații privind aceste firme pre, uh, uh, privilegiate. Sunt chestiuni care trebuie analizate și în contextul acestor rapoarte de la țară la țară. Apoi, influența mediului de afaceri. Sigur, mediul de afaceri eh, joacă un rol important în activitatea Națiunilor Unite și nu numai. Însă încercăm să ajungem la un echilibru între eh, sugestiile ONG-urilor, sugestiile statelor țări și așa mai departe și nu e, nu e sigur ușor de făcut acest lucru, pentru că marile firme mai ușor ajung la tine decât ajung ONG-urile din țările în curs de dezvoltare. Am încercat, prin urmare, ca prin acest sistem pe care îl avem, să ajungem la un anumit echilibru, dar și o, o, o subcomisie care are o participare echilibrată, are și o practică echilibrată, pentru că atunci se permite și participarea reprezentanților ONG-uri. Raportarea de la țară la țară este deosebit de importantă. Se întrerupe. Pentru că, în ultimă instanță, și statele își vor găsi un interes propriu în acest schimb de informații. Cred, prin urmare, că o să asistăm la tot mai multe dezvălări publice, la, o să trecem la o raportare de la țară la țară și o să avem un sistem global, public de raportare de la țară la țară. Mulțumim foarte mult, domnule Leonard, pentru contribuția dumneavoastră și vă urăm toate cele bune. Mulțumim pentru participare. Bun. Și acum, domnul Bentlucă, pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi germană. Întrebarea mea se adresează mai ales domnului Telesclav și apoi domnului Malcolm, poate. Ați spus, în esență, că premisele legislative pe care le avem nu sunt proaste și că s-a îmbunătățit și aplicarea în ultima vreme. Uh, ați spus că în continuare sunt uh, însă dificultăți. Întreba, îngrijorarea mea este, este că, bun, legile sunt bune atâta vreme cât cetățenii le și respectă. Uh, atâta timp cât își uh, declară identitatea adevărată. Dar problema pe care o cunoaștem uh, deja cu toții este că mulți dintre cei care sunt în conflict cu legea își ascund identitatea. Uh, au un prieten care este violoncelist, de exemplu, și îi reprezintă, sau așa mai departe. Întrebarea este, care este abordarea pe care putem să o folosim pentru a face față acestei, uh, um, acestui tip de încălcare a legii? Um, pentru că pentru toți cetățenii care respectă legea, um, nu vrem, sigur, nu vrem să le îngreunăm viața, dar în același timp vrem să îi împiedicăm pe infractori să poată folosi uh, pionii pentru a-și face în continuare afacerile. Întrebarea este, ce experiență avem până acum uh, cu um, corpul de legislație care s-a îmbunătățit? Um, pentru că s-a spus uh, că e nevoie de o supraveghere a aplicării. Uh, Ați observat cumva că acum este mai ușor uh, în cazul uh, uh, evaziunii fiscale sau a spălării de bani, din cauza că avem o mai bună legislație, deci să identificăm infractorii sau uh, observăm că, de fapt, uh, situația legislativă s-a îmbunătățit, dar uh, infracțiunile continuă exact la fel ca și până acum, pentru că infractorii au găsit alte modalități de a iluda legea, cum ar fi folosirea unei identități false, de exemplu. Mulțumesc, domnule Lucă, domnul Telesclav. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Permit să răspund în germană. Combaterea spălării banilor uh, este o chestiune destul de pretențioasă și probabil cea mai dificilă chestiune aici e să știi cine este de fapt acest beneficiar efectiv al activității Um, și nu a fost foarte ușor să putem să vedem acest lucru uh, în identitatea, în funcție de cont. Și eu cred că numai în momentul în care se pot vedea tranzacțiile financiare pe care le face o firmă, se poate vedea identitatea, pentru că se poate vedea cine profită de uh, activele, uh, veniturile unei firme, unui uh, trust bancar, unei uh, tranzacții financiare sau unui cont. Deci acest lucru se poate vedea doar din uh, supravegherea curentă a activității comerciale. Bun, uh, da, poți să fie un violoncelist sau uh, cineva care cântă la trompetă sau la vioară, s-ar putea ca până la urmă să auzim o întreagă orchestră. Întrebarea este cine este responsabil să descopere identitatea beneficiarului efectiv și o altă întrebare foarte strâns legată, cine înființează astfel de firme. Și aici din nou ajungem la rolul instituțiilor financiare, mai ales al băncilor care au această posibilitate și care ar trebui probabil să primească și obligațiile aferente. Sunt multe chestiuni necesare pentru a îmbunătăți sistemul. În primul rând, sigur, comportamentul greșit trebuie să fie sancționat și aici cred că putem să facem mai multe. În trecut, um, Uh, dacă o bancă nu respecta regulile, atunci uh, se constata o infracțiune și se putea acționa. Apoi, uh, trebuie să acționăm la nivel internațional, pentru că spălarea banilor trece de frontieră și noi, la nivel internațional, trebuie deci să acționăm. La Uniunea Europeană a făcut foarte multe deja, ceea ce e foarte bine. Ne-am dorit ca acești pași să fie aplicați la nivel global, nu doar în Uniunea Europeană. O problemă pe care o avem și pe care trebuie să o recunoaștem sunt dispozițiile cu privire la protecția datelor, care întrucâtva um, împiedică desfășurarea activității de supraveghere și obligațiile trebuie să fie cumva bine stabilite pentru că deocamdată avem dispozițiile uh, din legislația privind uh, spălarea banilor care cer mai multă transparență și în același timp dispozițiile privind protecția datelor care cer exact contrariul. Și tribunalele de asemenea, prin uh, jurisprudența lor, uh, din nou introduc restricții în ceea ce privește drepturile. Și uh, de aceea trebuie găsit echilibrul acesta. Deci, se mai pot face lucruri. Sigur că nu ești cel mai fericit om de pe pământ dacă te ocupi de spălarea de bani. Asta am spus-o și la asta rămân. Mulțumesc din experiența dumneavoastră de la Liechtenstein ați putut să vedeți, să trăiți în practica de zi cu zi aceste chestiuni. Și acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Malcolm pentru o intervenție scurtă. Vă rog, doamna Malcolm. Thank you. I think my colleagues made a very good point. Mulțumesc foarte mult. Colegii mei au vorbit foarte bine despre importanța cooperării transfrontaliere și despre uh, cooperarea între diferite autorități la nivel de țară, evident cu fiecare nouă lege, cu fiecare nouă obligație, uh, apar persoane care încearcă să o eludeze. Deci vigilența perpetuă este o necesitate. Nu există un răspuns standard unic la aceste probleme, însă standardele de astăzi ne oferă suficientă claritate și flexibilitate pentru a ne asigura că atunci când se încearcă o eludare a standardelor, atunci putem identifica astfel de tentative și putem să le punem capăt uh, Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Următorul vorbitor pe listă, domnul lui Michel, din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc vorbitorilor de astăzi. Odată o observație generală, ascultându-vă, am impresia că eficiența reacțiilor noastre depind, sau cel puțin asta e perspectiva mea și ce înțeleg din spusele noastre, reacția noastră depinde de buna sau reaua voință a statelor, mult mai mult decât ar depinde de acele elemente de constrângere reale, care de altfel sunt rare. E vorba de voință politică în ultimă instanță și voința politică nu e o expresie spontană a virtuții în politică. Voința politică depinde de presiunea pe care o exerciți asupra faptului politic. Așa că mulțumim acestor uh, entități prezente aici pentru că ele sunt cele care vin să pună presiunea morală inconturnabilă care apasă pe umerii politicului. Apoi, la nivel european, nu putem merge înainte decât dacă se merge înainte peste tot, sigur. Ca și în multe alte sectoare, Europa poate să joace un rol de avangardă și atunci ar avea un, ar crea un siaj important, însă un lucru pe care nu l-am auzit aici și care m-ar interesa ar fi de ce mijloace dispuneți pentru a viza precis intermediarii, cei care inspiră, care instigă, favorizează aceste aranjamente care sunt îndoielnice, cel puțin din punct de vedere moral mergem spre o definiție comună a evaziunii fiscale, oare? Iarăși e important. Se fac uh, nuanțe între optimizare, eludare și evaziune. Se folosește acest termen de optimizare sau eludare și evaziune numai într-un mod cinic. Trebuie să decidem clar ce înseamnă evaziune fiscală. E mai mult decât uh, auzim astăzi, în mod normal, în orice caz. Uh, sunt convins, domnule președinte, că va trebui să avem o analiză comparativă a legislației din diferitele state europene pentru a aduce la zi și a aduce la lumină toate acele brece și portițe care permit uh, eludarea legii și care ne împiedică pe noi Uh, uh, parlamentarii să ne facem practic datoria de vigilență morală care ne revine. Mulțumim! Uh, Vă mulțumesc pentru că ați menționat această datorie. Cine dorește să intervină, să răspundă? Doamna Jur Schröder, oare puteți să dați un răspuns În ce măsură ar trebui Europa să aibă rolul de lider? Foarte pe scurt, sunt pe deplin de acord cu ce a spus domnul lui Michel. Europa trebuie să joace un rol conducător și am să vă dau un exemplu concret. Menționam și în uh, declarația mea introductivă. Avem această nouă legislație care ar putea fi, care ar juca un rol de pionierat pentru FATF și pentru alte organisme care lucrează în domeniul spălării banilor. Concluzia este dacă într-adevăr Europa poate dovedi că uh, își asumă un rol conducător și de pionierat în acest domeniu. Pentru asta are nevoie Parlamentul și de comisie, pentru că comisia are dreptul de inițiativă legislativă. Cine dorește să intervină, să răspundă de, pe această parte? Doamna Veio? ce putem să facem prin legislația bancară, astfel încât uh, să controlăm mai bine, mai ales pe intermediari? Thank you. Thank you very much. Um, uh, one of the... Mulțumesc foarte mult. Când e vorba de a înțelege mai bine ce fac acești intermediari când vorbim de aceste portițe de scăpare și când încercăm să vedem care sunt în realitate beneficiarii, posesorii, o chestiune interesantă ar fi cea a standardelor concrete care ar putea călăuzi instituțiile financiare în încercarea lor de a le identifica. E nevoie de standarde mai concrete. Atunci când e vorba de excepții, în cazul excepționale și, de asemenea, atunci când e vorba de uh, CDD-ul amplificat, asociat. Acestea ar fi excepțiile. Ce nu avem este puterea de a formula standarde concrete în materie de evaluare a riscului în ansamblu Deci, piatra de temelie a ceea ce facem noi vine să exemplifice faptul că punerea în aplicare, în acest caz, încă prezintă divergențe majore. Deci trebuie să venim cu standarde de evaluare a acestui risc global pentru mediul de afaceri. Mulțumesc, da. Ă, tocmai s-a închis o bancă elvețiană la Singapore luni, ă, săptămâna asta, pentru activități legale. Pentru o scurtă completare, domnul Telesclav. Foarte pe scurt, domnule președinte, sprijin poziția domnului Michel privind importanța rolului intermediarilor un bun exemplu pe care l-am văzut e că acești intermediari trebuie să fie bine supravegheați, testați pentru probitate și ar putea să devină acest lucru o cerință pentru instituțiile financiare, să poți să ai relații doar cu intermediari care sunt monitorizați. Nu există astfel de regulă în prezent, dar dacă am avea o, multe lucruri s-ar îmbunătăți. Mulțumesc, o propunere interesantă. Urmează acum pe lista mea Fabio De Mazi pentru GUE. Danke, Vorsitzender. Um, bevor ich... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să trec la întrebarea mea, vreau totuși să fac mai animată dezbaterea, să uh, îmi exprim opoziția. Domnul Telesclav de la Manival a spus că în majoritatea cazurilor firmele fantomă Mm, sunt uh, înființată din motive legale, dar mi-aduc aminte foarte bine de un raport al Senatului uh, american unde am fost întrebate băncile, bun, care e situația cu clienții uh, voștri pe baza dovezilor uh, evidenței anecdotice și băncile au spus că în foarte multe cazuri, peste 90% au răspuns uh, că motivele nu sunt uh, tocmai uh, cele corecte și OCD-ul a făcut un experiment al unui profesor uh, australian uh, și conform acestuia înființarea unei firme fantomă este foarte ușoară. Ieri, reprezentanții Financial Intelligence Unit uh, din Germania ne-au spus că nu putem să lucrăm astfel. Nu există un registru imobiliar uh, la nivel central să putem să uh, Uh, intervenim. Deci vreau să uh, spun că nu ar trebui să ne bucurăm că suntem pe calea cea bună. Apoi, am o întrebare către Autoritatea Bancară Europeană. Sunt cazuri în care băncile, în mod clar, uh, nu au uh, semnalat atunci când era vorba de persoane cu expunere politică, să spunem, fosta soție, uh, socrul domnului Fonseca și așa mai departe. Ați spus, ați vorbit despre legislația neobligatorie, dar vreau să știu în câte cazuri concrete, concrete după um, revelațiile Panama Papers, în câte cazuri ați mers la bănci să cereți informații suplimentare. În al doilea rând, băncile îmi spun că ar fi interesate uh, de un mai bun registru al întreprinderilor și în continuare avem problema că se poate folosi un director uh, nominalizat uh, în acest registru. Până acum băncile trebuiau să verifice acest lucru, acum trebuie să facă compania. De ce nu este în stare compania să numească beneficiarul efectiv? Două întrebări. O uh, observație scurtă din partea domnului Telescraf referitoare la uh, uh, intenția cu care se uh, creează firmele fantomă. Și apoi, Iva, eu. Domnul Telesclav, eu cred că trebuie să fim totuși foarte precauți atunci când uh, categorizăm prea puternic. Deci, uh, doar pentru că există politicieni corupți, nu înseamnă că toți politicienii sunt corupți. Deci, la fel nu putem să spunem că toate firmele uh, Um, de tip căsuță poștală au activitate ilegală numai pentru că unele au activitate ilegală. La ultima reuniune cu, ați discutat cu jurnaliștii um, și uh, au controlat peste 20% din uh, aceste uh, companii. Și eu cred că din moment ce acestea nu prezentau probleme, acest lucru nu prezintă probleme pentru Um, pentru public. Uh, eu sunt în activitatea de combatere a spălării banilor și deci cred că trebuie să fim precauți, dar e adevărat, uh, riscul de abuz este mai mare în cazul unei societăți unde nu se cunoaște beneficiarul efectiv. Deci, uh, câți factori duc la evaluarea riscului este întrebarea și trebuie să ne întrebăm ce putem să facem pentru a scădea, pentru a reduce acest risc. Uh, și sigur că situația este foarte diferită între țări. Sunt țări care au problemele cu registrul imobiliar pe care l-ați menționat. Deci, în principiu, ă, mai multă transparență, un grad mai mare de transparență ajută autorităților să combată spălarea banilor. Mulțumesc. Isabel Veion, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește acțiunile EBA și a supervizorilor din domeniul bancar, noi am venit cu această solicitare către membrii cu rugămintea de a investiga amploarea și natura dificultăților. Acest lucru a avut loc în cursul toamnei, după scandalul Panama Papers. Ce știm acum este că majoritatea dintre ei au uh, respectat această cerință și urmează să vedem care au fost concluziile. În ceea ce privește atribuțiile concrete de asigurarea conformității, acestea sunt limitate în ceea ce ne privește. Noi analizăm legislația locală și anume tranșit în, când e vorba de a transpune legislația europeană sau normele de drept intern și apoi reguli. Regulile sunt ceea ce scrie pe hârtie. Dar când vine vorba de a pune în aplicare eh, aceste lucruri sau de a asigura respectarea legislației europene, noi trebuie să spunem, e nevoie de o altă entitate, o un terț, pentru că dacă noi nu primim informații explicite despre eventuală încălcare a legislației europene, atunci nu avem niciun temei să demarăm o investigație. Nu există această posibilitate juridic vorbind pentru noi. Deci această trecere de la regulamente la încălcarea legislației europene sau la investigarea unor cazuri este în această etapă dependentă de entități terțe, cum ar fi inclusiv membrii Parlamentului. Ați putea să ne spuneți, la un moment dat, în câte cazuri ați făcut investigații pornind de la Panama Papers? Dacă nu puteți să o faceți acum, puteți să ne trimiteți informațiile ulterior, poate. Bun. Urmează acum, pentru EFTD, Marco Țani. Unde e? Ana, oh, oh, excuse me. Ba nu, ba nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Pentru, pentru vezi, prima dată Ernest Urtasun. Um, ok, I, I will jump uh, on exactly on the topic. Uh... Am să trec uh, exact la tema pe care o discutat domnul Vaian cu Fabio de Mazi. E foarte important să analizăm în ce măsură putem uh, spori capacitatea EBA, dându-i posibilitatea de a asigura respectarea standardelor. Ar vrea să știu câte notificări și câte investigații au fost declanșate de dumneavoastră, nu doar ca o consecință a Panama Papers, ci în general în materie de spălare de bani. Nu știu dacă aveți date în prezent, eh, dar e o întrebare importantă. Și apoi, în ceea ce privește riscul, există posibilitatea fragmentării unor instituții. Dumneavoastră jucați un rol de coordonare a monitorizare împreună cu ESMA și IOPA. Cum funcționează această coordonare? Credeți că există o problemă de fragmentare sau vă mulțumesc de situația actuală? Asta ne-ar interesa. Și apoi, în final, în ceea ce privește pe intermediarii menționați anterior, cred că înțelegem cu toții că firmele de avocatură, consilierii, nu sunt monitorizați de dumneavoastră, dar aveți atribuția de a-i monitoriza, aveți posibilitatea să-i monitorizați. Există un rol de monitorizare la nivel european în, ceea ce privește acești operatori, pentru că avem o mare problemă cu aceste firme care au fost deosebit de active, după cum am văzut în Panama Papers. Mulțumim. Isabel Veillon, s'il vous plaît. Răspunde doamna Isabel Veion. Trei întrebări. Odată posibile investigații. Am spus că sunt foarte puține pentru că suntem dependenți de informațiile concrete pe care le primim din partea terților. Noi nu avem atribuția de a demara investigații din propria inițiativă. Ce facem noi însă este noi eh, examinăm regulamentele, dar mm, nu în cazuri specifice, într-o bancă sau în cazul unui anumit intermediar. Deci sunt ceva cazuri pe care le analizăm, dar puține. În ceea ce privește coordonarea ESMA, acțiunile în materie de spălare de bani și finanțarea celor teroriste sunt întreprinse de comisia mixtă care se ocupă de toate sectoarele. Aici se formulează liniile directoare. Din câte știu, doar EBA-ul alocă resurse acestui tip de activitate Noi am început cu un personal de 0,5 cu aceste atribuții de serviciu și acum am urcat la 0,8 normă alocată acestei activități. Însă, coordonarea există, deci nu e o problemă. Problema este cea a resurselor însă. Apoi, în ceea ce privește posibilele lacune în monitorizare. Cred că investigarea mediului general de afaceri, natura relațiilor de afaceri sunt cele care trebuie examinate și reflectate cu elemente tangibile în regulament, probabil, de asemenea, cooperarea, eh, obligația de a coopera trebuie îmbunătățită, trebuie să, să ne prevalăm de ce spune regulamentul, dar lucrurile trebuie clarificate pentru ca fiecare parte să știe exact uh, uh, ce face și să se simtă bine atunci când face schimb de informații. Mulțumim. Uh, Vreau totuși să transmit prima întrebare și doamnei dar Există lacune de reglementare în ceea ce privește pe intermediar? Pentru că avem propunerele ale Comisiei cu privire la societățile cu un singur asociat, dar sunt multe aspecte îndoielnice. Ați putea să spuneți ceva despre acest lucru? Auf Deutsch. Da, o să răspund și eu totuși în germană. Da, pot să vorbesc despre cadrul uh, directivei privind uh, combaterea spălării banilor. Se controlează instituțiile nefinanciare și directiva prevede că acest lucru este de fapt uh, obiectul dispozițiilor naționale, autorităților naționale. Și trebuie să nu uităm că și în statele membre e nevoie de structuri care să facă o bună supraveghere pe teren, pentru că e foarte bine dacă uh, ne uităm la nivel european, uh, dar e important ca și statele membre să facă bine treaba, pentru că supravegherea nu putem să o preluăm toată la nivel european. Dar statele membre sigur că trebuie să știe că suntem atenți la ce se face. Mulțumesc. Acum, domnul Marcoțani. Se ringrazio gli oratori per... Eh, mulțumesc, le mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru contribuții. Eu am două întrebări și încep cu uh, reprezentantul Monival. Prima întrebare are legătură cu membrii care participă la organizația dumneavoastră. Ne-ați spus că sunt în jur de 30. Ne puteți spune, din experiența dumneavoastră, cazurile bune în ceea ce privește legislația anti de bani și uh, împotriva fraudeilor fiscale? Și am vrea să știm în, cazul acest, în cadrul acestor state membre care sunt cazurile care au nevoie de a face un pic de progres pe acest domeniu și dacă există un set de bune practici. Și a doua întrebare are legătură cu cercul vicios care există între politică și aceste cazuri. Scandalurile care s-au controlat în 2014, LuxLeaks, Panama Papers, ne-au arătat că există o mare implicare a reprezentanților politici și instituțiilor în acest caz. Adesea vorbim despre persoane care se ocupă chiar cu legiferarea în domeniu. După părerea dumneavoastră, este posibil într-un fel sau altul să rupem această legătură, acest cerc vicios și dacă da, cum? Știu că e întrebarea de un milion de dolari, dar sunt sigur că ceva idei aveți în acest sens. Și al doilea set de întrebări pentru reprezentantul EBA, ca răspuns la uh, intervenția colegilor verzilor ne-ați clarificat unele lucruri, dar în prezentarea dumneavoastră ne-ați spus că EBA are consecințe limitate în ceea ce privește investigațiile de genul acesta. Ne puteți clarifica, vă rog, care este procesul pe care îl puneți în aplicare? Uh, am înțeles că e un proces pasiv, adică dacă nu sunteți notificați, nu puteți uh, demara investigații. Ne puteți clarifica acest aspect? Și a doua întrebare pentru dumneavoastră are legătură tot cu sistemul financiar. Am înțeles că acesta are un rol esențial în aceste mm, structuri de reciclare și evaziune fiscală. Astăzi apar noi tehnologii, tehnologia blockchain, care face parte din Bitcoin și care are un nivel foarte ridicat de transparență și independență în ceea ce privește trasabilitatea plăților și fluxurilor de bani, un aspect foarte important. Și aș vrea să știu dacă EBA a studiat sau va studia genul acesta de tehnologii și dacă vă puteți gândi la o viitoare aplicație împotriva acestui gen de comportamente. Mulțumesc. Cu cât e mai lungă întrebarea, cu cât mai, cu atât mai scurte vor fi răspunsurile. Cine dorește să spună ceva despre acest cerc vicios? Vă rog, domnule Telesclav. Maybe to, to answer your, your first question on... Ca să răspund la prima întrebare, sunt exemple bune, există într-adevăr multe exemple bune. De anumite țări spun nu monitorizăm doar uh, acești prestatori de servicii și uh, firme de avocatură, vrem să vedem și cine deține aceste firme. Deci se merge dincolo de standard și credem că e un exemplu bun. Toate valorile noastre de țară pe care le facem se fac publice, cu toate criticile pe care le formulăm. Și poate de aceea guvernele uh, statelor participate ne iau în, în serios, pentru că noi publicăm toate rapoartele, se poate vedea pe site-ul web cum sunt evaluate statele evident, se pune accentul mai mult pe deficiente decât pe exemple pozitive. Poate că am putea, într-adevăr, să arătăm și lucrurile bune. Acum, cine uh, ia măsurile ulterioare? Societatea civilă o face atunci când se semnalează deficiențe. Noi, de regulă, suntem tehnici în exprimarea noastră, folosim abrevieri și ce scriem noi nu e totdeauna ușor de citit, dar uh, vedem un interes crescând al societății civile în această temă și un interes al publicului. De asemenea, întrebarea de un milion de dolari se referă la situația statului de drept în fiecare țară. La urma urmelor, întrebarea care se pune este cum, uh, uh, uh, cum ajungi să ai spălare de bani într-o societate democratică. E mult mai greu să faci așa ceva decât într-o, într-un sistem represiv. E vorba de un efort concentrat și toate agențiile trebuie să opereze în același timp autonom, independent. E un lucru deosebit de important și în acest sens, uh, parlamentele naționale joacă un rol important, pentru că parlamentele le pot oferi autonomia de care au nevoie și le pot oferi și bugetul de care au nevoie, resursele financiare care să le permită să-și facă treaba. Mulțumim, doamna Isabel Vaion. Ați spus deja că aveți 0,8 posturi, asta probabil, adică sigur, nu ajunge pentru a face față acestor provocări. Uh, noi, ca autoritate bugetară, va trebui să discutăm despre acest lucru încă o dată. Vă rog, pe scurt. So... Mulțumesc. În ceea ce privește competențele limitate de implementare conferite în trecut EBA, aș vrea în primul rând să scot în evidență contextul pozitiv existent. EBA ce poate face este să evalueze uh, normele, lucru care deja a generat uh, multe beneficii. În 2012, de exemplu, am revizuit regulile și aplicațiile acestui, aceste forme de proprietate și ciclul ne-a permis să emitem o serie de recomandări precise care uh, Uh, se bazează pe propunerile venite din partea Comisiei. Deci, consolidarea legislației poate rezulta din competențele de revizuire EBA. În ceea ce privește revizuirea uh, gradului de adecvare al membrilor consiliilor de administrație ale băncilor și cum evaluează riscurile ca să depășim acest aspect de stabilire de reguli care evident sunt folosite de uh, manieră generală și să ne adresăm cazurilor specifice ar fi destul de problematic pentru că competențele EBA nu ne permit să declanșăm inițiative din propria investigație. În cazurile de spălare de bani, noi monitorizăm colegiile prin care se face schimbul de informații confidențiale și aici am putea profita de informații suplimentare referitoare la cazurile individuale. Dar cum am spus în aceste colegii, schimbul de informații confidențiale nu este posibilă. Există o serie de uh, limite, de bariere. În ceea ce privește ultimul punct referitoare la uh, folosirea blockchain și sprijinirea dezvoltării uh, noi industrii cu bitcoins și alte evoluții tehnologice în domeniul serviciilor de plată, am încercat să sprijinim dezvoltarea industriei și am avut în vedere și abilitățile de alertă. Aici emitem recomandări speciale legiuitorilor cu privire la modul în care să uh, beneficieze de tehnologiile blockchain care ar putea sprijini astfel de politici. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă Vaion, și acum în numele ENF, Mario Borghețiu. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu celor care au mulțumit pentru participarea activă. A, întrebare pentru reprezentanta comisiei. Comisia este la curent cu ce este publicat pe site-ul uh, CCRP cu privire la reciclarea de bani murdari și evaziunea fiscală, unde sunt implicați și magistrați prin, printr-un sistem cu o denumire specială care implică uh, un trafic enorm. Avem chiar un fost vice-procuror general dintr-o țară care bate la poartele Europei. Monitorizăm în, în lumina acestor date, dar nu mi se pare că impactul a fost semnificativ. În ceea ce privește întrebarea aceasta pe care eu o aveam pentru reprezentantul, reprezentantul ONU, Dr. Colstel a spus vorbe, vorbe, întreg sistemul fluxului de bani murdar legat de traficul internațional de droguri trece prin sistemul bancar și financiar internațional. Și atunci, întrebarea adresată tuturor celor care ne pot răspunde. Am vrea să știm dacă după aceste denunțuri s-au făcut pași înainte. Eu totuși adresez direct întrebarea reprezentantei EBA, pentru că în intervențiile dumneavoastră ați uh, încercat să minimizați oarecum rolul EBA și după părerea mea, dar poate că am interpretat eu greșit explicațiile dumneavoastră, EBA este centrul activității de control, mai ales din perspectiva acestor dezvăluiri. Sigur, nu o să folosesc termenul scandal, dar să spunem, marea anomalie care a reieșit uh, în activitatea de control EBA la nivelul Deutsche Bank. Pentru că aș vrea să le reamintesc tuturor că uh, în cazul testului de rezistență, EBA s-a făcut că nu observă că unul dintre elementele de bază referitoare la evaluarea situației Deutsche Bank a fost contabilizarea anormală și neregulată a 4 miliarde pe corespondentul vânzării cotei unei bănci chineze, care nu a fost făcută pe durata anului cu impun regulile de contabilizare. Asta este o favoare pe care ați făcut-o unei mari bănci sistemice. N-aș vrea să se facă favoruri analoge băncilor pe care le putem uh, suspecta că lucrează pentru mafia din China, din Italia, traficul de terorism și așa mai departe. Nu e vorba că îi protejăm, pentru că toate aceste tipuri de trafic, dacă nu reapar în Panama Papers, unde nu se vorbește de droguri și de aceste lucruri, sunt acoperite de cineva. Oare să nu fie și o parte a sistemului european care face acest lucru? Mulțumesc, ați vorbit 3 minute și 30 de secunde. A fost mai mult o declarație, rămâne o jumă, un minut și jumătate pentru răspuns. Reprezentantul ONU nu mai este alături de noi. Ehm, băncile le vom audia în runda următoare. Așadar, întreb acum cine dorește să răspundă la observațiile colegului meu. Frau Malcolm, Sie sind international. Doamna Malcolm, Dumneavoastră aveți uh, cele mai bune conexiuni la nivel internațional, uh, mai ales uh, ați putea să răspundeți la întrebarea referitoare la normele OCDE și conexiunile internaționale. Ați fi pregătită să răspundeți? I'm afraid I couldn't hear the question. Din păcate, n-am auzit întrebarea clar. Nu am primit sunetul clar. Good. Äh, darf ich fragen, ist jemand äh, in der Lage? Bun, bine, nu e așa de bine, spune președintele. Äh, există cineva care poate să răspundă. În orice caz, intervenția dumneavoastră este reținută în procesul verbal și dacă nu se va da un răspuns acum, veți primi un răspuns în scris. Atunci trecem la următorul vorbitor. A, ah, doamna Jur Schröder, vă rog. On the first part, I think... La prima parte vorbim despre nivelul ridicat de activități infracționale în ceea ce privește corupția și spalarea de bani și ce putem face. În primul rând, cum am spus, competențele noastre sunt limitate la nivel european, însă avem și vești bune, dat fiind că ne pregătim Comisia se pregătește pentru prima dată pentru a lansa un nou instrument pentru infracționalizarea spălării de bani și pentru a încadra sancțiunile la nivel de armonizare minimă. Deci trebuie să începem modest, dar după părerea mea e un pas important înainte și Există și definiții referitoare la ce este spălare de bani și cum vor trebui statele membre să le pedepsească inclusiv pedepsa cu închisoarea și sancțiuni penale. Un lucru foarte important. Äh, Mulțumesc, e o veste bună și trecem acum la următorii vorbitori. În numele PP, domnul Ludec Niedermayer, pentru SCD, domnul Paul Tang și pentru PP, Tom van den Ladere. Începem cu Ludec Niedermayer. Viața. Mulțumesc! Vorbim aici despre diferite concepte și trebuie să înțelegem diferența dintre ilegal și activități nu neapărat bune, dar legale, finanțare antiteroristă și chestiuni fiscale și diferențe importante între reglementările din trecut și cele din prezent. Trebuie să înțelegem aceste lucruri pentru a putea stabili dacă e nevoie să schimbăm cadrul legislativ și standardele sau doar trebuie să le implementăm mai bine? Suntem oricum doar la început. Am trei întrebări relativ simple. Prima pentru reprezentantul OCDE. Ați spus că în cadrul pentru schimburi de informații cu privire la conturi bancare este unul robust și atunci dacă, din punct, aș vrea să știu dacă este din mm, punct de vedere al beneficiarilor uh, robust. Și în al doilea rând, o întrebare pentru Daniel de la Manival, dacă este de acord cu privire la faptul că informațiile cu privire la beneficiari sunt suficient de robuste. Și a treia întrebare pentru Isabel de la EBA, Surprinzător, în audierea anterioară s-a spus că aceste persoane care au fost implicate în Panama Papers nu se aplicau uh, în secret în America de Sud, ci era vorba despre bancherii din uh, regiunea lor care le-au facilitat activitatea. Mă întreb dacă acest lucru v-a surprins și dacă considerați că în urma acestor dezvăluiri e nevoie de o mai bună implementare a regulamentelor. Interesante. Mulțumesc. Trei întrebări suplimentare interesante. Cine dorește să înceapă? Domnul Telesclav sau doamna Malcolm? Doamna Malcolm? Sure, Mr. Malcolm from... Da. Standardul privind beneficiarii care a fost adoptat pentru schimbul automat de informații este un standard FATF, deci vorbim despre consecvență și soliditate. Instituțiile financiare trebuie să știe cine sunt beneficiarii uh, în spatele companiilor de fațadă sau uh, Uh, structura oficială a companiei. Și înțeleg că acest standard uh, comun de raportare a fost promulgat în și doar 10 țări sunt acum în fața de implementare. Schimburile încep anul viitor, deci vorbim despre lucruri care evoluează. Dar da, sunt prevederi solide inclusiv cu privire la informațiile referitoare la adevărații beneficiari. Mulțumesc, doamna Malcolm. Domnul Telesclav. Mulțumesc pentru întrebarea foarte bună. Dacă schimbul de informații este suficient de robust? Da, în cooperarea internațională sunt în continuare obstacole și lucrurile pot fi îmbunătățite. Uh, într-un caz de spălare de bani, am nevoie de informații rapide și fiabile cu privire la beneficiarul efectiv al unei anumite întreprinderi. Nu trebuie să am informații cu privire la toți beneficiari efectiv din toate țările. Am nevoie rapid de informație fiabilă, de referitor la o, o, o societate comercială dintr-o anumită țară. Ceea ce înseamnă are autoritatea din această țară informația respectivă și asta ne duce la întrebarea dacă ea are informația și dacă fac o cerere către un, un stat și dacă ei, nici măcar ei nu știu cine este beneficiarul efectiv, deci nu că nu pot să-mi dea informația, ci că nu știu ei, și s-au menționat um, câteva cazuri astăzi, atunci întrebarea este nu cum putem să facem mai bine schimb de informații, ci în primul rând ce facem astfel încât aceste țări să aibă în primul rând informațiile ele însele. Deci nu am ajuns atât de departe încât să putem vorbi despre îmbunătățirea schimbului de informații. În primul rând trebuie să vorbim despre disponibilitatea datelor. Eh, Frau Veillon, die schwierigste Frage. Doamne vă cea mai grea întrebare. So, mulțumesc. În ceea ce privește faptul că băncile din respectiva comunitate au furnizat aceste servicii, vrem să subliniem că, având în vedere relațiile speciale de afaceri care pot fi stabilite în anumite cazuri, de exemplu atunci când vorbim despre private banking, că aceste relații oferă ocazia de a dezvolta o relație mai strânsă cu personalul care se ocupă de conducerea băncii. Există de asemenea nevoia protejării politicilor stabilite de bancă în implementarea sa, pentru că personalul este foarte apropiat de client. Deci vorbim despre o pistă de monitorizare foarte importantă pe care o introducem în orientări, dar orientările acestea sunt niște chestiuni noi și vor fi introduse în cerințele de guvernare internă pe care le adresăm băncilor. Äh, Mulțumesc, trei întrebări interesante, trei răspunsuri interesante. Acum urmează Paul Tang pentru SD. And I would like to come back to uh, earlier part of this. Mulțumesc, doamnă președintă. Ce observăm este că Capitalul este global, își poți ascunde activele oriunde în lume și avem nevoie de o abordare globală. Nu e vorba doar de standarde, ci de standarde de implementare. Și întrebarea cheie este dacă toată lumea va putea nu doar să le implementeze, să implementeze standardele, ci va fi și dornic să o facă. Prin urmare, asta trebuie să facem dacă avem o abordare globală. Trebuie să ne gândim că nu orice regiune, jurisdicție va fi dispusă să coopereze. O întrebare pentru OCDE. Vă puteți gândi la ideea unui registru global și dacă e global vor fi excluse țările care nu doresc să coopereze? Aș vrea un răspuns clar în acest sens. Apoi, o a doua întrebare pentru Isabel Vaio. Am discutat deja care sunt problemele cu băncile, ce pot face, dar vedem și că băncile sunt dornice să uh, abordeze chestiunea eludării fiscale. Acești bani, până la urmă, vin din partea contribuabilor fiscali și am vrea să știm dacă uh, băncile își asumă aceste răspunde și dacă vă spun ce pot face mai mult pentru că au o poziție specială în sistemul acesta de evaziuni fiscale și spălare de bani și văd mai multe decât vedem noi. Ne puteți da mai multe detalii care ar putea să fie rolul lor și ce părere au ei despre asta. Mulțumesc! Aș vrea să mă... îi dăm cuvântul domnului Malcolm pentru a ne răspunde la această întrebare. Vă rog. Mulțumesc. Este o întrebare foarte bună. Deocamdată analizăm toate opțiunile și lucrăm cu FATF pentru a vedea care este cea mai bună cale de a garanta informații de calitate cu privire la beneficiari. Deocamdată nu putem exclude nicio opțiune, poate, poate un registru global sau altceva, dar să vă dau un exemplu concret cu privire la provocările pe care le avem cu registrul global. Există chestiunea întreținerii registrului respectiv, cât de des se actualizează informațiile, cine verifică informațiile care sunt obținute, calitatea informațiilor uh, și cine are acces la acele informații în ceea ce privește accesul la un registru public. Deci răspunsul este că nu există soluții tehnice ușoare să încercăm să vedem care sunt soluțiile și odată ce le-am identificat să intrăm în detalii. Ja, ja vielen Dank. Uh, Mulțumesc pentru acest răspuns. Doamna Vaio. Thank you. Um, it's, um... mulțumesc. Este important pentru noi să susținem băncile în dorința lor de a își acorda atenție politicilor interne. Concret, acesta este genul de orientări pe care le creăm. Cu cât ai relații mai strânse cu clienții, cu atât trebuie să te axezi mai mult pe vigilență. Asta este măsurabil și asta o să introducem în orientările pentru guvernanță internă pe care le creăm. Acestea sunt niște lucruri la care ne gândim, dar sigur sunt și costuri eh, asimilate. Ne gândim dacă n-ar trebui să existe o supraveghere independentă a managerului pentru relațiile de afaceri și atunci aceasta ar fi o funcție independentă. Mulțumesc. Și acum Tom Fane Candelara. Mulțumesc. Eu o să-mi pun o întrebare în neerlandeză și o să mă acces pe sinergiile care se pot crea între diferite agenții de supraveghere. O întrebare de ordin general pentru început, având în vedere țările implicate. Se pare că există o legătură între evitarea plătirii impozitelor și spălarea de bani și țări care trec de paradisuri fiscale. Și atunci, pentru noi este dificil să ne ocupăm de aceste lucruri. Credeți că ar trebui să o facem? Și acum o întrebare <laughs> pentru doamna Vaion. Posibile sinergii între supravegherea prudențială și legislația antispălare de bani. Acest lucru este acoperit în Uniunea Bancară de către BCE și, cum am spus, autoritățile naționale trebuie să se implice aici. Dar, sigur, există bariere de ordin național, dacă s-ar întâmpla doar asta. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, credeți că ar fi mai bine ca uh, controlul să fie efectuat de BCE și o întrebare și pentru doamna Malcolm. În unul dintre răspunsurile dumneavoastră ați întrebat de ce există țări care nu participă la standardele comune de raportare. Ni s-a spus că asta e pentru că nu sunt centre financiare, dar Hong Kong, Abu Dhabi și altele sunt pe lista respectivă și aș vrea să știu dacă argumentul oferit este corect. Uh, Mulțumesc. Vreau să vă spun foarte pe scurt că doamna Jur Schroeder a trebuit să ne părăsească, dar avem un alt reprezentant al comisiei, pe domnul David Schwander, care este disponibil ca să răspundă la întrebările adresate comisiei. Cine dorește să răspundă? Doamna Malcolm? La partea a doua a întrebării? You have the floor. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt, uh, numele tuturor jurisdicțiilor angajate sunt disponibile online, includ Hong Kongul, exemplul care a fost dat, și Emiratele Arabe Unite, aceste jurisdicții, au și-au luat acest angajament și vor pune în aplicare schimbul automat de informații cuprins în standard. Toate țările sunt în lista care este disponibilă online. Ok, wir werden es nutzen. Bun, o să ne uităm să folosim această listă. Mai dorește cineva să răspundă, doamna Veion? Mulțumesc. Um, întrebarea s-a referit și la rolul BCE cu privire la activitățile de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului. E tipic uh, să vedem lucrurile în acest context. Pentru că Comisia a insistat mai devreme că rolul este rolul de a transpune legislația e jucat de statele membre. Și știm că pentru ca această politică să fie pusă în aplicare, um, autoritățile um, care sunt împuternicite să se ocupe de acest lucru sunt foarte diverse. Unii împuternicesc uh, supraveghetorul bancar, alții se adresează unei autorități independente, poliției, uh, um, justiției. Această diversitate este tipică și aici uh, poate să apară eșecul de schimb de informații și de aplicare într-un mod mai convergent uh, politicile de supraveghere. Acest lucru se aplică la zona euro și cred că zona euro ar trebui să se gândească ce metodă să folosească pentru a face față acestor provocări. Noi insistăm la nivelul uh, Uniunii Europene uh, opțiunile pentru schimb de informații trebuie să fie foarte clare între toate uh, autoritățile, indiferent de statutul lor. Mulțumesc! Și acum uh, am încheiat uh, runda uh, intervențiilor care au fost anunțate. Trecem acum la intervenții spontane. Uh, un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Am patru uh, dorințe de a interveni. Cine mai dorește? David Caza? Nu pot să vă citesc numele, dragă coleg. Mai este altcineva? Da, dumneavoastră sunteți deja pe listă. Am încheiat lista. Începem cu Eva Jolie. Merci, monsieur le président. Plusieurs... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. Una pentru dumneavoastră. Spuneați în prezentarea noastră că acest shadow banking era o sursă de spălare de bani. Ne-ați putea da un exemplu concret uh, al modului în care piața monetară poate fi utilizată sau a fost utilizată pentru astfel de spălare de bani? După cum știți, Parlamentul are în pregătire un nou regulament pentru acest shadow banking și eventual am putea integra măsuri recomandate noastră eventuală interdicție de operare din paradisurile fiscale, ceea ce nu apare în text în prezent. Apoi, există multe scandaluri bancare în curs și aș vrea să aud că dacă în banca de, în Spania, de exemplu, în cazul Bankia, aflăm că zeci de persoane aveau cărți bancare asociate cu tot felul de conduri, vreau să întreb dacă nu s-a făcut cumva spălare de bani în interiorul acestor bănci, mai ales că e o bancă care a primit miliarde din fonduri publice și care are foarte mulți deponenți. Apoi, Bank of Scotland. 16.000 de mici firme au fost băgate în faliment pentru ca banca să poată pune mâna pe activele lor. vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest lucru. Și apoi, responsabilii Munival Știți că e vorba de aproape un sfert de milion de contracte asociate cu un singur intermediar. Uh, responsabilii Monival spun că aceste structuri uh, bizare sunt de fapt perfect legitime. Asta nu mi se pare în regulă. De de decenii, iată, permitem astfel de practici și le permitem acestora să prospere. Și apoi pentru OCD, pentru doamna Malcolm, aș vrea să știu dacă statele care s-au angajat pentru acest schimb obligatoriu de informații pentru 2017-2018 vor fi gata să facă acest lucru atunci. Mulțumim, doamnă vicepreședinte, 2 minute 20 Rămân 40 de secunde pentru răspuns. O să facem așa. Ați constatat în ceea ce privește băncile anumite chestiuni. Haideți să ne ocupem de aceste lucruri uh, în bloc și îi dau cuvântul acum doamnei Malcolm să răspundă la, la cealaltă parte, pe scurt, dacă se poate. Sigur, da, mai este multă muncă de făcut, asta e clar, astfel încât cele 101 jurisdicții să fie gata la timp. Deocamdată suntem în grafic și sunt instrumente comune, cum ar fi sistemul comun de transmisie, care oferă soluții în grup acestor probleme. Deci, în momentul de față, lucrurile merg bine și, uh, sigur, dacă vor fi modificări, o să actualizăm informațiile. Vielen Dank, äh, Frau Jolie. Die anderen Fragen behandeln. Mulțumesc, doamnă Jolie. Celelalte chestiuni, deci le vom uh, trata în uh, celălalt uh, bloc de, de discuții, pentru că a fost mai multe observație decât o întrebare. Um, ați înțeles că la EBA e vorba de un post de doar 0,8. Urmează doamna Maite Ruiz. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră sunteți uh, experți uh, la nivel global în ceea ce privește problemele de spălare de bani, combaterea finanțării terorismului, evaziunea fiscală. Um, ați spus că e nevoie de abordare pragmatică și că trebuie să ne uităm către viitor acum și să facem progrese pentru combaterea infracțiunilor. Ați vorbit despre schimbul automat de informații care va intra în vigoare în 2017. Și întrebarea mea este foarte simplă. În termeni empirici, ați analizat uh, informația din spatele dezvăluirilor Panama Leaks? Uh, ați trimis uh, echipe undeva să ancheteze fraudele, pentru că cunoașteți regulile mai bine ca oricine. Ați putut să identificați aceste paradisuri fiscale? Ați încercat să identificați uh, pe cei vinovați? Cine poate să răspundă? Doamne Veion? Vă rog. Uh, we requested from uh, the competent authority. Da, am cerut autorităților competente, supraveghetorilor bancari, care sunt uh, membrii ai noștri, să investigheze lucrurile la nivel național. Asta au făcut în decursul verii și ne vor trimite constatările lor. Aș dori să adaug că dacă ne focalizăm asupra optimizării fiscale sau evaziunii fiscale, aceasta este o chestiune foarte nouă a fost introdusă în legislație prima dată, cred, acum 8 ani. Dar uh, dacă intrăm acum în nuanțe și vrem să definim mai bine lucrurile, e bine, acest lucru va necesita foarte multă energie pentru că trebuie să fim foarte specifici. Este un teritoriu deocamdată nou și e mai greu de făcut, uh, de specificat lucrurile. Mulțumesc, pe lista mea Urmează Matt Carthy de la GUE, dar nu-l mai văd în sală. Nu, nu e aici. Ok, atunci urmează Bent Luca. Mulțumesc. Vreau încă o dată să mă adresez domnului Telesclav și vreau să întreb ceva referitor la identitatea falsă, la oamenii de paie. Ați vorbit despre eh, faptul că este foarte dificil să găsești beneficiarul efectiv, că trebuie să cobori la nivelul băncii. Ce poate să facă banca? Pentru că dacă vorbim, de exemplu, despre activități eh, teroriste, unul dintre atentatori de la Paris avea șapte identități diferite. Acest lucru s-a constatat după atentat că Ă, banca, nu, nu au găsit nicio bancă unde el își și-ar fi ținut banii ca să pregătească uh, atentatul. În ceea ce privește pe Putin și prietenul lui violoncelist, nu știm exact cum au stat lucrurile, dar din faptul că violoncelistul apărea anturajului lui Putin, am presupus că Putin ar putea să fie beneficiarul efectiv. Dar atunci când un terorist are un uh, pion, un om de paie, care nu este o persoană cunoscută, despre care nimeni nu știe că e în anturajul acestui terorist, cum putem să acționăm atunci? Întrebarea mea este... Um, Există, pentru că vorbim despre legislație, de transparență, de schimb de informații, um, care sunt metodele foarte clare? Uh, unde trebuie să se consolideze capacitățile um, la nivel de legislație, la nivel de polițiști? Unde anume se pot lua măsurile pentru a uh, trece de acest văl al confidențialității? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Luca, pentru întrebare. Mulțumesc, domnul Telesclav. Da, sigur că a, acest instrument este unul foarte des utilizat. Dacă nu vreau să știu, să știe nimeni ce anume mi-aparține, atunci nu îmi trec numele în registru. Um, infractorii sigur că vor să profite de beneficiile activității lor. Deci, eu, dacă sunt infractor, atunci nu mă despart așa de ușor de veniturile activității mele și sigur că pot să introduci pe cineva um, dacă ești infractor, uh, poți să introduci pe cineva un contrapus, un intermediar, un om de paie, dar la un moment dat totuși se face legătura și cu tine, pentru că se face legătura între tine și veniturile respective, beneficiile respective. Eu așa văd posibilitatea de a recunoaște beneficiarul efectiv. Întrebarea este cine trebuie să facă acest lucru eu uh, nu cred că putem să le dăm mijloace autorităților uh, încât se poate să facă tot. Bun, în primul rând trebuie să vedem unde sunt riscurile cele mai mari și acolo să investim cele mai multe fonduri. Sigur că nu putem să, putem să excludem orice risc posibil, dar cred că mai ales în uh, domeniul terorismului trebuie să înțelegem tot mai bine care sunt riscurile, unde sunt ele, trebuie să învățăm mai mult din cooperarea între autorități și din colaborarea cu sectorul privat, să reducem riscurile și acolo unde totuși rămâne riscuri să investim uh, energie. Mulțumesc, domnule Telesclav. Și acum uh, trec la David Casa. O întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez întrebarea domnului Telesclav. Se referă la întrebarea adresată mai devreme de doamna Gomez. Uh, mi s-a părut foarte interesantă, dar uh, nu și răspunsul dumneavoastră, din păcate. În Malta, a avut singurul uh, ministru european implicat în scandalul uh, Panama. Să identifici un uh, ministru a fost destul de ușor, dar am avut și o altă persoană importantă, expusă politic, șeful de cabinet al premierului. Un șef de cabinet controlează um, o mare putere politică. Vreau să vă întreb, cum putem să avem un sistem prin care aceste persoane cu expunere politică să fie expuse imediat și să fie oprită de a, din activități uh, secrete sau infracționale. E clar că e nevoie de un sistem mai bun decât uh, cel pe care îl avem azi. Asta e întrebarea mea. Da, vă mulțumesc. Vă rog să răspundeți, domnule Telesclav. Înțelegeți că nu pot să vorbesc despre cazuri particulare, n-am autoritate de a o face și n-am informații suficiente. Însă, Vreau să vă spun altceva. Dacă o persoană nu e implicată politică, ea nu înseamnă că persoana respectivă nu prezintă riscuri. Instrumentul pe care îl avem spune că băncile trebuie să desfășoare operațiunile de diligență obligatorie în legătură cu aceste persoane care sunt implicate politică de adevăr. O persoană care are o funcție înaltă în guvern prezintă exact această problemă pe care a spus-o noastră. Are acces la fonduri își poate folosi influența decizională pentru a câștiga avantaje economice. Deci nu e vorba de titulatura persoanei, că e ambasador sau ministru sau ce-o fi. Întrebarea următoare, e următoarea. Poate influența puterea politică. Intern, pentru o instituție financiară, e ușor să determine acest lucru, mai greu la nivel internațional. Uh, Însă sunt multe companii care pot oferi aceste informații, sunt informații pe care unii le vând și instituțiile financiare pot să folosească aceste informații și le recomandăm să o facă. Cum putem ajuta instituțiile financiare să identifice cazurile de abuz? Un exemplu ar fi aceste declarații de avere. În multe țări, politicienii sunt obligați să semneze o declarație de avere, eh, declarație care se face publică e un instrument considerat pe scară largă ca având o uh, mare utilitate. Mulțumesc. Oricum vom trata și cazurile individuale mai târziu. Mai am trei uh, cereri de intervenție spontane înainte ca cei doi uh, raportori să primească cuvântul pentru concluzii. În primul rând, Juan Fernando, Lop- Juan Fernando López Aguilar, din partea Social Democraților, apoi doamna Schlein, președinta DEVE, și la sfârșit Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru doamna care reprezintă Autoritatea Bancară Europeană. Înțeleg că ședințele acestui comis de, comitet de investigație este scopul acestor ședințe de a defini anumite instrumente utilizabile în lupta împotriva acestor practici. Vorbeați de o planificare agresivă în materie fiscală în Uniunea Europeană și în statele membre, însă puțin se vorbește despre complexitatea unor planuri agresive, fiscale agresive din Statele Unite, vizând firme care operează în Uniunea Europeană. Gândiți-vă la state ca Delaware și Nevada, am citit despre ele, dar nu știm cu precizie ce se întâmplă acolo. Ne-ați putea răspunde pe scurt. Cum am putea obține mai multe informații în legătură cu ce înseamnă în realitate practicile eh, fiscale din Delaware și Nevada? Și apoi, temeiul juridic. E în dezbatere în Statele Unite cumva? Există vreo șansă de a schimba situația actuală? se discută în Statele Unite uh, aceste uh, state care au uh, politici fiscale extrem de agresive și care care generează profituri în Delaware și Nevada. Domnule coleg, acestea sigur că sunt întrebări foarte grele și nu cred că EBA poate să răspundă. Există oare cineva care dorește să răspundă, domnul Telesclav? Nu? Domnule Vaiu, puteți să dați un uh, răspuns la colaborarea aceasta? Da. Um, sau poate doamna Malcolm să spună ceva la acest uh, subiect pentru OCD? No, I, I, I would not be in a position to. Din păcate nu pot să, să răspund la această întrebare privind Nevada și Delaware. Însă uh, pot să vă spun că în regulamentul privind băncile s-a făcut o modificare în 2013, nu de mult, deci, cred că vin de la Parlament, și ni s-a cerut să fim atenți la practicile acestor centre financiare offshore. Ăsta e singurul concept cu care putem opera, opera și nu e foarte bine definit, dar acest instrument îl folosim atunci când cerem vigilență sporită din partea băncilor. Mai ales când oferă servicii către clienți de genul planificare fiscală. Însă, în prezent, doar așa putem să facem operațional regulamentul. Doamna Malcolm? Foarte pe scurt, în legătură cu Statele Unite, după cum spuneam, există un angajament în direcția schimbului reciproc de informații în temeiul legislației Uh, FATCA. Am văzut uh, apoi uh, măsuri suplimentare de transparență luate în Statele Unite vizând anumite entități specifice. Continuăm cooperarea cu Statele Unite și cu alte state în încercarea de a asigura uniformitate și echitate în materie de transparență la nivel mondial. Vă mulțumim. În ceea ce privește coordonarea legislației privind piața financiară, uh, Cred că aici am putea să întrebăm comisia, dar o altă direcție generală este cea care ne poate răspunde și ne vom întâlni cu domnul uh, Moscovici și probabil că i ar trebui să-i adresăm această întrebare pentru că dânsul se ocupă de cooperarea internațională. Acum, uh, doamna Eli care este coordonatoare în Comisia DEVE, îi dau cuvântul. Thanks a lot, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru doamna Malcolm. Bă, mulțumesc că ne-ați spus că pe lângă un sistem european bun avem nevoie de un sistem mondial bun. Altfel, dacă mergem doar cu jumătăți de măsură, o să încurajăm pe mulți să recurgă la aceste practici de evitarea plății impozitelor și taxelor. Domnul Lenner vorbea de necesitatea de a implica țările în curs de dezvoltare, un lucru pe care l-a spus și Parlamentul în rezoluția votată anul trecut. Procesul anti-BEPS este binevenit, dar știm că atunci când definim astfel de instrumente ar trebui să se acorde mai multă atenție nevoilor și situației din statele în curs de dezvoltare. De exemplu, în CRS, clauza de reciprocitate ar putea să creeze probleme pentru țările în curs de dezvoltare și în ultima instanță le-ar putea exclude din proces, pentru că știm că lipsa de capacitate despre care am tot vorbit afectează grav unele state în curs de dezvoltare care pur și simplu nu au personalul necesar și nu au baza tehnică necesară pentru a putea opera aceste schimburi de informații. Ce părere aveți? Nu credeți că riscăm excluderea țărilor în curs de dezvoltare care ar avea mult de câștigat dacă ar putea participa pe deplin la acest schimb de informații? Mulțumim. Întrebarea se adresa doamnei Malcolm. Ați putut să o între... înțelegeți? Thank you. Uh, certainly understand this point about the, the need. Înțeleg într-adevăr uh, cât de important este uh, asigurarea uh, acestor schimburi la nivel mondial și pe bază de reciprocitate. Înțelegeți că noi cooperăm cu toate statele în curs de dezvoltare interesate, ajutându-le să-și dezvolte capacitatea care le va permite să participe la acest schimb de informații, în ambele sensuri. În același timp, e important de înțeles că, da, există constrângeri pe plan tehnic ai nevoie de un suport tehnic pentru a trimite informații către alții și, de asemenea, ai nevoie de suportul tehnic care să-ți permită să primești și să procesezi informații de acest gen. Nu ajunge să potopești o țară cu informații într-un format pe care ei nu-l pot folosi, din care ele nu, nu, nu pot înțelege nimic trebuie să poată primi aceste informații într-o formă utilizabilă și să aibă capacitatea analitică de a utiliza informațiile respective. Nu poți să trimiți un, un noian de informații, întreb de ce nu faceți nimic pentru că ați fost informați. Nu, trebuie să asigurăm existența acestei capacități, capacitatea de a primi informațiile și de a utiliza informațiile și cooperăm îndeaproape cu toate țările în curs de dezvoltare interesate care vor să adopte aceste standarde cât de curând posibil. Mulțumim foarte mult. Ultima întrebare, după care voi da cuvântul uh, celor doi raportori pentru o scurtă analiză, după care vom încheia ședința noastră, sperăm la timp. Doamna Gomes. Eu am a uh, fost printre acei membri ai Parlamentului care au tot trimis plângeri către EBA și sper că EBA-ul a declanșat investigații, înțeleg că a făcut-o. Însă plângerile la care mă refer uh, vizau uh, persoane extrem de vizibile, fica președintelui din Angola, care n-a putut să deschidă conturi în Europa, dar care de fapt s-a dovedit că e proprietar de bănci în Portugalia și că primea bani de la acele bănci pentru a cumpăra noi și noi firme. Nu e vorba în acest caz de practicile bancare, care băncile ar trebui să-și facă treaba în acest sens, dar e o problemă și a băncii centrale și a guvernului. Evident, eh, lucrul, situația e cunoscută, persoana e de notoritate publică. Deci cum rămâne cu răspunderea băncilor centrale în materie de supervizare? Și apoi, domnule Telesaf, aceste vize aurite, programe de investiții, chipurile, sunt uh, niște vectori transparenți de spălare de bani și de corupție. Ați putut să faceți vreo investigație în legătură cu aceste practici? Vize de investitor? Vă rog să răspundeți, doamna Veiu. La prima întrebare privind investigațiile EBA-ului pe cazuri concrete semnalate de noastră, da. Într-o astfel de situație, într-adevăr, se vede ce măsuri putem lua când ni se dau informații precise și da, pot să vă spun că investigația e în desfășurare. Cu asta ajungem la uh, sfârșitul procedurii Catch the Eye, intervenții spontane. Am avut uh, o serie remarcabile de întrebări și doresc să le mulțumesc tuturor participanților, domnule Malcolm, care a fost uh, în legătură cu noi. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor care sunt prezenți aici, uh, alături de noi în prezidiu. O să vă trimitem procesele verbale ale ședinței, toate comentariile făcute vor rămâne pe hârtie și le vor putea fi evaluate și ulterior. Acum am să dau cuvântul Eh, coraportorilor, domnul Cofford mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie, la rândul meu, să mulțumesc eh, participanților pentru o discuție extrem de interesantă. Foarte, foarte multe lucruri de reținut de aici, din răspunsurile dumneavoastră. N-am să mă întind foarte mult, am să spun însă că, evident, vorbim de nevoia de a crea aceste registre ale proprietarilor reali, Trebuie să rezolvăm această lipsă atât de importantă în prezent. Știm că legislația există, dar adesea nu e pusă în aplicare sau nu e pusă în aplicare așa cum trebuie. În materie de intermediari, bănci, firme de avocatură și așa mai departe, e important să ne asigurăm că supervizarea noastră este într-adevăr suficientă am vorbit de nenumărate cazuri, trebuie într-adevăr să analizăm situația și de asemenea trebuie să vedem care sunt constrângerile de ordin juridic, ce putem face la nivel european și la alte niveluri. S-a vorbit și de competențele statelor membre aici. Însă, un, un lucru aș mai adăuga, domnule Telescaf, spuneați dumneavoastră că odată ce avem acest registru al proprietarilor și avem mm, sistem, un sistem de schimb automat de informații și cooperare, dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă, trebuie să vezi ce tranzacții au loc între diferite entități. Între firmele fantomă, uh, firme de apartament, uh, conturi individuale și așa mai departe. Deci aceste tranzacții sunt cele care îți permit să vezi care e natura relațiilor uh, persoanelor respective, între persoanele respective. Și mă întreb ce putem face în acest sens. Există instrumente uh, care pot să ne arate ce relații există între deținătorii acestor companii offshore și așa mai departe. În Panama Papers e clar, dacă citiți uh, uh, textul, vedeți că pentru a vedea legătura dintre diferite, diferiți indivizi, e nevoie de o uriașă muncă investigativă. Și trebuie să ne întrebăm, prin urmare, avem oare suficiente resurse pentru a face așa ceva? Și apoi, în încheiere, să spun că măsurile la nivel global menționate de, de multe persoane aici sunt deosebite importante și pot juca un rol esențial. Noi putem fi, într-adevăr, pionieri în domeniu, dar trebuie să cerem uh, măsuri la nivel mondial, cu adevărat. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Iețec. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu uh, vorbea de chestiuni de fond. Eu am să vorbesc de chestiuni procedurale, însă nu înainte de a vă mulțumi pentru comentariile extrem de interesante făcute. Multe dintre lucrurile pe care ni le-ați spus uh, vor contribui la dezbaterea noastră privind posibilele recomandări pe care comisia noastră ar putea face și o să vedem dacă putem primi și ceva înscris din partea noastră, v-am fi recunoscători. Apoi, când recomandările sunt formulate și sunt formulate bine, asta totuși nu înseamnă mare lucru dacă nu sunt traduse în realitate. De aceea, v-aș ruga dacă se poate să ne ajutați și în acest punct de vedere cred că va trebui să lucrăm împreună cerând cu fermitate traducerea în realitate a regulilor bune pe care le avem. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și oaspeților. Uh, mulțumesc, Peter. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor. Președintele mulțumește și interpreților și mulțumește încă o dată vorbitorilor. A fost o reuniune foarte interesantă pe care o vom uh, continua pe 8 noiembrie. Ne întâlnim cu doamna comisar Iurova și pe 14 noiembrie ne întâlnim cu autoritățile ca Europol, Eurojust, OLAF, care sunt uh, responsabile cu controlul și nu am uh, prevăzut uh, încă exact, dar pe 11 decembrie vrem să ne întâlnim cu um, comisarii Moscovici, uh, cu comisarul Moscovici și cu reprezentanții președinției slovace care își încheie mandatul și cei președinției malteze care încep mandatul la începutul anului să discutăm și cu dânsii. Încă o dată mulțumesc și dacă nu mai există altă intervenție, atunci încheiem ședința cu 13 minute înainte de ora finală. A fost o ședință de succes. Mulțumesc!